I think we can start. Cred că putem începe, doamnelor și domnilor. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, eh, dragi invitați, eh, avem astăzi programată o audiere pe tema pieței eh, traficului de transportului de marfă, o temă de mare interes pentru multe lume, și tocmai de aceea am invitat un panel de experți pentru a ne informa și noi în legătură cu pachetul care urmează să fie pre, prezentat de Comisia Europeană în 2016. Vă amintesc, stimați orator, că aveți la dispoziție 10 minute fiecare și nu mai mult și după această audiere avem și o întrevedere cu doamna comisar Bulț și de aceea vă rog foarte mult să mă ajutați să putem să finalizăm uh, această uh, discuție, acest schimb de opinii uh, la timp. După 8 uh, minute la fiecare dintre dumneavoastră vă voi face un semn discret pentru ca să știți dumneavoastră când trebuie să terminați. Mai întâi îi dau cuvântul lui Fotis Karamitsos din partea Direcției Generală MOVE Comisia Europeană. Aveți cuvântul, domnule Karamitsos. Uh, uh, Mulțumesc, domnule uh, președinte, domnilor și domnilor, salutări și, în primul rând, uh, mulțumiri Comisiei de Transporturi că a organizat această audiere interesantă și că m-a invitat. Trebuie să com- combatem competiția neloială în toate transporturile. E o frază pe care o auzim adesea. E repetată ca o mantră în diferite ocazii de diferiți actori și și eu sunt unul dintre ei, de altfel. Uh, Știm cu toții că sunt transportul rutier este un catalog de probleme sociale, dar de ce apar aceste probleme și cum le rezolvăm e important. Cum și de ce? E foarte important să ajungem la un numitor comun ca să găsim soluții europene la probleme europene. Și ăsta este mesajul meu cheie astăzi. Însă dați-mi voie să încep prin o prezentare a mizelor. Uh, practic, uh, transportul rutier se confruntă cu două grupuri de probleme, cele legate direct de condițiile de muncă ale șoferilor și cele care sunt legate de condițiile mediului de afaceri. Primul grup de probleme, mm, probleme de, uh, condițiile de lucru care are, au impact asupra sănătății șoferilor. Bun, nu e o listă exhaustivă, dar e vorba de uh, Uh, perioade lungi uh, uh, departe de casă, nu au acces la mese calde, nu există un echilibru între muncă și odihnă, stres, nu au asistență socială și de sănătate de multe ori. În al doilea grup, modelul de afaceri cu practici ilicite de angajare și uh, cabotajul ilegal, faimos, un număr de companii de uh, căsuțe poștale și uh, apoi uh, aplicarea, sigur, condițiilor de angajare ale țărilor în care se aplică cele mai scăzute standarde sociale. Acum, de ce se întâmplă? Care, ce se află în spatele acestor probleme? Problemele sociale, ă, probabil toată lumea se gândește că sunt cauzate de legislația în domeniul social, în transportul rutier, dar să spunem clar, că există și alte aspecte, uh, cu timpul de lucru, durata perioadelor de lucru și de odihnă și orarul uh, zilnic de, de muncă. Um, acum, uh, sigur că se fac și progrese tehnologice, controle, dar trebuie să se, se vadă cum să se respectă regulile, regulile, regulile care treptat sunt aplicate mai coerent. Asta în cooperare între comisie, statele membre și toți actorii implicați eh, și vorbesc de ultimii șapte ani în care s-au emis recomandări, eh, ghiduri de bune practici, linii directoare. într adevăr, eh, regulile ce sunt perfecte și au nevoie de clarificări. De asemenea, avem nevoie și de o aducere la zi ca să nu rămânem în urmă față de evoluțiile dinamice ale sectorului. Aici am făcut o evaluare ex post a regulilor sociale și punerilor în aplicare, în care ne îndreptăm atenția asupra unor prevederi ambigue, cum ar fi principiul coresponsabilității în întregul lanț de transporturi. Apoi, alte probleme sunt în legătură cu punerea în aplicare în mod incoerent a prevederilor. Am lăsat o evaluare ex post pentru a, a, pre a prevederilor care liberalizează accesul la profesia de șofer și la piață. Evaluăm mai ales prevederile legate de cabotaj, care sunt privite ca fiind sursa distorsiunii competiției de multe ori. Cealaltă problemă cheie, punerea în aplicare este distorsionată de așa numitele companii care au sediul în cutii poștale. Sigur, acest lucru duce la distorsionarea concurenței. Însă și reg regulile trebuie să fie mai simplu de respectat și de aplicat. Apoi, trebuie să identificăm acțiunile și instrumentele ca să uh, rezolvăm aceste probleme, ceea ce mă duce la punctul al treilea al mesajului meu cheie, și anume întrebarea cum. Cum anume putem să îmbunătățim condițiile de lucru, să combatem practicile ilegale de angajare și să prevenim distorsionarea competiției, concurenței. Misiunea e complexă pentru că uh, poate fi rezolvată parțial cu acțiuni UE, dar și uh, unele care țin de apanajul statelor membre, de exemplu securitatea socială, deci trebuie găsit un echilibru între măsurile europene și cele naționale, cu o, atitudine, cu o uh, acțiune, sigur, echilibrată, dar și coerentă. Nu trebuie să uh, acționeze singure statele membre ca să nu fragmenteze piața europeană. Apoi impunerea unor reguli suplimentare stricte asupra cabotajului, uh, sau a uh, impune sancțiuni șoferilor nu neapărat uh, rezolvă problemele, din contră. Acțiunile necoordonate pot avea efecte adverse and undermining the hitherto achievements in terms și uh, pot uh, avea o influență negativă asupra armonizării. După cum ați mai auzit, Comisia este angajată pentru a promova standarde sociale echitabile și uh, uh condiții egale în mediul de afaceri pentru un uh, mediu care să creeze mai multe locuri uh, de muncă și de calitate de asemenea în sector. În 2011 s-a uh, publicat o carte albă în legătură cu o agendă socială pentru transport, iar acum voi prezenta modul în care aceste angajamente se vor traduce în acțiuni. Sunt două grupuri de acțiuni pe care le-am inițiat deja și care vor fi implementate în paralel ca să existe o acțiune coerentă și să prevenim și problemele care ar putea apărea în viitor. În primul rând, Comisia la ora actuală se gândește la noi măsuri care să fie prezentate într-un pachet rutier în 2016, după cum a spus președintele. Pachet care să combine aspectul social, aspectul de piață și aspectul legat de punerea în aplicare pentru a ne gândi și la o mai mare eficiență în serviciile de transport și nevoia de a asigura uh, o beneficii egale pentru toți transportatorii. Pachetele vor include măsuri uh, legislative și non-legislative, aspecte sociale și de punere în aplicare și aspecte legate de piață. Pilonul social al pachetelor va include măsuri pentru a consolida legislația socială cu eventual o revizuire a uh, regulilor existente și uh, linii directoare în ce privește formarea și calificarea șoferilor și uh, eventual o agenție rutieră ca să coordoneze ceea ce se întâmplă în statele membre. Sigur că până se va trece la propuneri concrete vom face un număr de teste, consultări și alte activități preparatorii. Uh, procesul a început deja cu evaluarea expost la care m-am referit. Uh, și evaluarea legislației sociale în transport rutier. Vom lansa o consultare publică și apoi, la începutul toamnei, se va face și o evaluare de impact și propunerile vor fi adoptate, sperăm, la începutul toamnei 2016. Știu că este un orar ambițios, însă totul sectorul rutier se confruntă cu mari provocări și atunci trebuie să facem toate eforturi ca să le rezolvăm cât mai rapid. Apoi, pe lângă pachetul rutier, Comisia planifică și un număr de inițiative pentru a avea reguli uh, sociale mai solide și care să fie aplicate uniform și evaluate uniform. Am dorit un nou social dialog, între to- uh, mă scuzați, dialog social între toți partenerii sociali cu uh, standarde de calitate sporită. Comisia organizează un mare eveniment în legătură cu dimensiunea socială a transportului în 4 iunie cu participarea uh, doamnei comisar Tyson și doamnei comisar Bulls și sperăm să se ajungă la un acord între partenerii sociali implicați în transportul rutier. De asemenea, vom revizui o propunere uh, pentru uh, reclasificarea factorilor care pot duce la pierderea bunelor practici. They told me in my previous life I was a sports commentator. So Mi s-a spus că în viață, într-o viață anterioară am fost crainic de sport, deci uh, vorbesc foarte rapid, însă sigur că trebuie să țin cont și de timp. Îmi, mai dați două minute suplimentare. Bun, voi încerca să vorbesc mai rar totuși, spune vorbitorul. Bun, suntem de acord că cabotajul ilegal este o încălcare gravă care poate duce la pierderea bunei reputații a transportului. De aceea Comisia în pachetul rutier intenționează să uh, extindă uh, puterile de punere în aplicare ale Comisiei, ceea ce ar putea să ducă la o uh, extinderea listei de infracțiuni cu uh, activități care nu neapărat duc la accidente, dar acolo va fi inclus și cabotajul ilegal. Comisia, sigur că trebuie să, uh, asiste, să asiste statele membre la punerea în aplicare uh, și uh, așa putem avea o abordare pas cu pas și să ținem cont de preocupările tuturor. Poate clarificăm și uh, regulile detașării lucrătorilor în sectorul transporturilor și aici ajung la punctul final. Sigur că uh, inechitatea socială și concurența ilegală trebuie combătute, însă prevenirea e cel mai bun mod de a face, astfel încât în plus față de toate inițiativele să remediem situația, vom, trebuie să facem eforturi ca să creăm o cultură a respectării legii, a responsabilității sociale, uh, pentru că, uh, până la urmă, un serviciu bun de transporturi este instituția noastră a tuturor, la nivel european, național, partenerilor sociali, operatori de transport, șoferi și toți actorii din acest lanț. Dacă ne concentrăm doar asupra unor uh, mai bune, dar și mai rigide, poate, metode de punere în aplicare, înseamnă că nu facem destul. Trebuie să conștientizăm, trebuie să promovăm un comportament responsabil și noi am propus Uh, piața internă, inovare, infrastructură și aspectul internațional în Cartea Albă, ca aspecte pe care să acționăm. Și, în plus, să ne concentrăm și pe uh, a educa, a pune în aplicare și a uh, spori totul aspect, tot întregul aspect social. Îmi pare rău că am vorbit atât de rapid, însă m-a grăbit domnul președinte să termin. Bun for you, so... Mulțumesc foarte mult. Da, eu sunt, îmi asum răspunderea pentru faptul că ați vorbit atât de repede. Știm că nu puteți participa nici la întreaga audiere, dar uh, vroiam să respectăm ora. Înainte de a da cuvântul mai departe celălalt orator, salut pe viceministrul polonez pentru transport și infrastructură, care participă la această reuniune, la această audiere. Bine ați venit, domnule ministru! Și acum dau cuvântul domnului Schipa de la Eurocontrol. Aveți uh, cuvântul. Um, although um, I could have done it in, in Dutch, I will do it in English. I'm more used to that, uh, to that, so that. Uh... O să vorbesc în engleză pentru că mi-e mai uh, ușor uh, cumva, pentru că sunt obișnuit. O să încerc să mă uit la ceas ca să respect uh, așadar uh, timpul. Numele meu este Gerard Schipper și sunt uh, vicepreședinte la ECR. Uh, în primul rând, aș vrea să vă spun că vrem să îmbunătățim cooperarea uh, la nivel european, așa cum a spus și domnul Caramitos, în acest domeniu al transportului rutier și al siguranței rutiere. În momentul de față, Eurocontrolul are 40 uh, de membri, 14 uh, membri și 4 țări observatoare, însă în anumite țări nu există inspectorate, nu există decât forțele de poliție care se ocupă de aceste subiecte și de aceea vedeți aici un um, un slide în care se văd țările care, la care există cooperare polițienească mai degrabă. Ce avem noi ca scop este formarea ofițerilor, schimbul de date și uh, control coordonat, date care vin din uh, acțiuni, uh, din constatări și așa mai departe. Armonizarea este de asemenea un punct important și pozițiile comune în domeniul transportului european. Ceea ce vedem în momentul de față este că um, efectul crizei se face în continuare simțit. Am pierdut uh, cam în ultimii patru ani 75% din capacitatea noastră de punere în aplicare, așa cum ne-au reportat-o statele membre în 2011-2012. Există în continuare un concentrare pe indicatori, de exemplu, de 3%, 4% uh, indicatori de performanță și uh, o lipsă de o scădere a calității de asemenea și a expertizei uh, s-a putut remarca aceasta la nivel european. Lipsa de calitate sau mai degrabă scăderea în calitate și în expertiză este de asemenea un lucru îngrijorător. Aici vedem punerea în aplicare în Europa, vedem uh, achiul comunitar în domeniul transportului rutier în stânga și vedem aici punerea în aplicare în dreapta. Câteodată o imagine vorbește mai multe decât, uh, spune mai multe decât mai multe cuvinte. Aceasta este situația acum. Iată cum ne organizăm noi în momentul de față în Europa. Vedeți aici că suntem departe de față de o punere în aplicare la nivel european și de o armonizare. Nu avem o agenție în domeniul transportului rutier, avem agenții în multe domenii, dar aici nu. Aceasta ar fi într-adevăr de ajutor pentru punerea în aplicare a reglementărilor. În ceea ce privește cauzele de accidente, oboseala și, și viteza sunt cauzele cele mai frecvente. Uh, dacă ne uităm la cifrele din 2013, vedem 26 de mii de morți pe șosele în Europa, 1,3%, 1,3 uh, mii milioane de persoane accidentate de asemenea în această statistică, statistică. ceea ce înseamnă 3380 de probleme care s-au fost cauzate, de exemplu, din cauza impactului vehiculului și nu neapărat din cauza um, șoferitului prost. Aceasta este genul de tragedie pe care o vedeți aici. Aici o, o imagine spune mai multe decât uh, cuvintele. Sunt tragedii care se întâmplă în fiecare zi pe șoselele europene. Ce facem aici uh, noi uh, pentru, de exemplu, pentru îmbunătățirea situației. Problema este însă că fraudele de tahograf și manipularea acestora și schimbarea datelor sunt în continuare o problemă. Foarte multe uh, tahografe au fost uh, fraudate, 50.000 anual și acesta este numai vârful icebergului. Vedeți aici că există diferite mecanisme care se folosesc în stânga ecranului pentru a influența tahograful uh, sau folosirea altui tahograf sau alte variante care mai sunt pentru fraudarea acestor date. Întrebarea e dacă tahograful digital este cu adevărat o binecuvântare. Dacă ne uităm, de exemplu, înapoi în 2006, am văzut că uh, a fost lansat de-abia după 2 ani de întârziere și în momentul de față în continuare avem o întârziere foarte puternică în acest domeniu și nu se știe exact dacă este cu adevărat un lucru bun. Să vedem ce o să ne aducă. Tahograful în momentul de față este un instrument pentru... Este în continuare subiectul manipulărilor și a fraudelor și a devenit o problemă în cazul integrității întregului sistem, adică chiar acesta poate să ducă la concluzii eronate și este nevoie de foarte multă expertiză pentru ca experții să fie bine formați, să facă față la aceste manipulări, la aceste fraude care sunt câteodată foarte sofisticate. Fraudele din ultima vreme la tahograf sunt atât de sofisticate încât nu le putem descoperi decât atunci când uh, e un incident și în momentul de față fraudele Um, aduc cu sine nevoia unei expertize suplimentare pentru detectarea lor, ceea ce din nou este un efort suplimentar necesar și ne îngrijorează foarte mult. Situația actuală în ceea ce privește cerințele legale în domeniul legislației transportului, de multe ori se spune că legislația este neclară și vagă. De multe ori limbile complică lucrurile în mod considerabil. Uh, unele state membre se ascund în spatele principiului de subsidiaritate și aceasta duce la inegalitate și la incertitudine juridică. Și trebuie să nu uităm această, această legătură logică. În ceea ce privește situația pe care am, am discutat-o legată de cerințele legale, Ar trebui o legislație foarte neambiguă, cu prevederi clare, practice și ușor de aplicat, care e ușor de înțeles. Și ar trebui de asemenea să se evalueze legislația și în funcție de cum a fost ea pusă în aplicare, ceea ce nu se întâmplă în momentul de față. De multe ori ne dăm seama că legislația nu este pusă în aplicare în momentul în care ar fi trebuit deja să fie și ar trebui ca această evaluare să aibă loc înainte. Cred că, uitându-mă la ceas, văd că mai am puțin timp. Vreau să folosesc uh, și ocazia să vă prezint uh, conferința ECR uh, în 17 și 18 iunie la Amsterdam. O conferință anuală, de fapt, a noastră, al cărui moto este foarte interesant, cred eu, inspecții mai bune și o punere în aplicare inteligentă pentru controle mai puține ceea ce bănuiesc că vă poate arăta ce încercăm să facem cu uh, restul de 25% al capacității de punere în aplicare pe care momentan nu le controlăm. E nevoie de un schimb de informații mult mai bun momentan la scară europeană și strategii inteligente de punere în aplicare. Cum putem să facem față însă uh, acestor uh, inspecții inteligente în momentul în care nu despui de datele necesare? În principiu, când facem uh, controluri, uh, de obicei facem acesta mm, în mod aleator. Controlăm anumite vehicule fără să știm exact uh, unde încotro mergem, de fapt. Și să știți că hotelul în care va avea loc conferința este acesta din poză, din portul din Amsterdam, este hotelul Mövenpick, din centrul orașului. Și în numele președinției, grupului nostru, aș vrea să vă invit să veniți la această conferință. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, foarte bine ați respectat timpul, mulțumesc domnule Schipper și acum trecem la următorul vorbitor, care este domnul Zlislav Cordel de la Universitatea din Gdansk. Aveți cuvântul, vă rog. Domnule președinte, vă mulțumesc, stimați colegi, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați lansat și pentru șansa pe care mi-o oferiți pentru a comenta împreună cu dumneavoastră modul în care funcționează astăzi sectorul transportului rutier de marfă trebuie să analizăm, evident, toate reglementările în vigoare când analizăm sectorul transportului eh, rutier de marfă. Și dacă ne aplicăm asupra acestor reglamente, vedem că există un conglomerat adevărat de reguli și reglementări care se bazează totuși pe unele concepte eh, comune. Aș eh, vorbim mai întâi despre liberalizarea, care este un proces cu un impact uh, serios, inclusiv asupra transportului rutier. Uh, Ideea este de a reduce barierele din calea și obstacolele din calea uh, transportului pentru realizarea pieței unice și asta în condiții echitabile de uh, competiție. Cum face acest lucru? Prin reglementări, prin regulamente europene, dar acestea trebuie să se bazeze pe o strategie uh, europeană, o politică sectorială bine definită și această politică, la rândul său, uh, interferează mai mult sau mai puțin cu reglementările actuale și uneori chiar și complică domeniile, subsectoarele pe care încercăm să le liberalizăm. Deci, dacă dorim să aplicăm principiul liberalismului în acest sector, observăm că pe de o parte, într-adevăr, sunt înlăturate obstacole din calea libere mișcări a bunurilor, pe de altă parte, lucrurile se și uh, complică. Pentru că, în același timp, trebuie să existe și o competiție în libertate sau o liberă competiție cu condiții echitabile pentru acces pe piață și pentru operarea pe piață. Acest lucru este valabil pe trans- pentru transporturi ca și pentru alte sectoare vorbim despre uh, transportul rutier de mărfuri în condițiile în care situația din anumite state membre este destul de îngrijorătoare. Și de multe ori uh, liberalizarea uh, nu se întâmplă așa cum ne-o dorim. Tocmai de aceea trebuie să vedem și cum stau lucrurile în privința integrității pieței um, unice. Dacă ă, observăm ă, evoluția sistemului actual de transport de mărfuri pe cale rutieră, observăm că există un dinamism marcat al acestui sistem. În Uniunea Europeană există mai mulți factori importanți care ă, influențează acest sector. De asemenea, trebuie să avem în vedere pe lângă regulamente, și atmosfera generală, mediul în care operează uh, companiile participante la această piață și trebuie să vedem cum ar, uh, cum ar trebui să creăm condiții mai bune pentru acestea în viitor. Evident, uh, lucrurile depind foarte mult de specificul, de atmosfera de lucru din fiecare țară, din fiecare stat membru. Așadar, trebuie să respectăm mai întâi legile și trebuie să oferim garanțiile care sunt inerente pieței unice. În același timp, trebuie să ținem cont și de prevederile naționale ale statelor membre. Să nu uităm nici de uh, pachetul uh, privind transportul rutier care a fost adoptat în 2009, dar încă nu a fost transpus în totalitate. O problemă cheie ce trebuie, după părerea mea, ă, rezolvată este cea a vechilor regulamente. Respectiv, trebuie să ne punem întrebarea dacă ă, mai este nevoie de ă, completarea legislației europene cu prevederi de reglementare naționale sau dacă nu cumva ar fi mai degrabă de urmat care de reglementării dacă privim piața uh, actuală, vedem că este foarte reglementată și că reglementările, uh, la rândul lor, re, reflectă realitatea economică a fiecărui stat membru, deci diferă și ele foarte mult. Există standarde profesionale diferite și uh, de multe ori um, cabotajul la rândul său este influențat de, de prețuri uh, de prețurile practicate în fiecare stat membru. Am înțeles că se dorește revizuirea uh, și actualizarea pachetului legislativ, uh, ținând cont și de recenta evaluție a dumpingului social. Dacă analizăm definiția acestui dumping social, atunci trebuie în lumina acestei definiții să vedem în ce măsură pachetul uh, propus de comisie uh, ține cont de această definiție. Și dacă vrei să iei o decizie prin regulamente, prin orientări, prin directive, trebuie mai întâi de toate să ai un studiu de impact uh, fezabil, pertinent pentru a vedea dacă măsura pe care ți-o propui este eficientă sau nu. De aceea s-au inventat și cărțile albe pentru a vedea care sunt uh, situațiile în statele membre, ce funcționează acolo, ce nu funcționează și abia atunci, abia apoi poți să treci mai departe cu un proiect legislativ și să încerci să-l pui în aplicare. Reglementările în vigoare nu sunt neapărat uh, soluția optimă pentru transportul uh, rutier de mărfuri. Și răspunsurile pe care, care, pe care le reclamă această situație nu sunt ușor de formulat. Pentru că uh, fiecare stat membru are totuși și politici naționale, strategii naționale de dezvoltare a sectorului transportului și statele membre se tem că Uh, o reglementare europeană ar fi o interferență cu aceste reguli. Problema noastră însă nu este că avem prea multă reglementare sau suprareglementare în acest domeniu, ci faptul că punerea în aplicare a acestei reglementări este uh, foarte individuală, să spunem, de la caz la caz, în funcție de uh, atitudinea autorității de reglementare naționale. Și tocmai de aceea Eh, cred că o inventariere a bunelor și mai puțin bunelor practici s-ar putea face mai întâi printr-o carte albă. Pe de altă parte, trebuie să eh, garantăm pe cât posibil funcționarea corespunzătoare a pieței unice. Există deja orientări, există deja interpretări ale Comisiei cu privire la legislația existentă și trebuie să ținem cont și de acestea. Uh, în final, aș vrea să mă refer la cabotaj, care este reglementat uh, la nivel european și uh, în ce privește reglamentul cu privire la cabotaj, cred că aceste, aceste prevederi ar trebui um, modificate, reduse în sensul de reglementări. De ce spun asta? Pentru că Uh, în practică doar 2% uh, din acest serviciu este un serviciu uh, licit, util și practic. Numai că acum, sigur, nu există doar o singură interpretare la toate aceste reglementări și de de multe ori companiile au standarde sociale din cale afară de dubioase, sunt companii fictive care și-au sediu doar într-o căsuță poștală, condițiile sociale de ocupare nu sunt nici ele serioase. Deci eficacitatea acestor reglementări trebuie revăzută pentru că uneori aceste reglementări permit eludarea Uh, lor uh, foarte ușor. Nu vrem ca cineva să-și poată ascunde uh, activitatea în mod regulat și doar să-și protejeze profitul în detrimentul fenomenelor sociale negative. Mulțumesc. Absolut. Mulțumesc foarte mult, ați respectat în tocmai timpul de vorbire alocat. Următoarea Uh, prezentare este din partea International Transport Forum. Vorbește Luis Martinez. Thank you for the invitation to the International Transport Forum. Mulțumesc pentru invitație. Vă voi prezenta o, un efort lansat uh, în ianuarie 2015, dar e vorba de un efort pe termen lung pentru un nou uh, model internațional de transport și voi începe, uh, iată, există imaginele pe care le vedeți pe ecran. E vorba de o, guverna, o uh, organizație guvernamentală legată de OCDE, uh, se numește Forumul Internațional de Transporturi, are 54 de țări membre, majoritatea țărilor europene sunt reprezentate în această organizație mai degrabă mai multe țări OCD. E un fel de think tank care face analiză și cercetare și colectează date și uh, produce statistici și uh, în uh, luna mai, de obicei în fiecare an, anul acesta este din 27 până în 29 mai, are un summit anual unde sunt uh, invitați și miniștrii de transport și ne ocupăm de chestiunile politice cele mai importante și urgente. Eh, întorcându-mă la acel model despre care vă vorbeam, iată, principalul obiectiv al acestui efort e o încercare de evaluare pe termen lung a volumelor de transport internațional eh, și emisiile de dioxid de carbon eh, legate de acestea și am considerat două scenarii pentru evaluare. Uh, configurații comerciale diferite și uh, evaluarea infrastructurii uh, pe care o avem la ora actuală în întreaga lume și ce se va întâmpla cu ea în viitor. Proiecțiile utilizate sunt proiecții comerciale din partea OCDE, proiecții legate de PIB și proiecții legate de populație. Uh, voi prezenta pe scurt uh, aceste modele și mă voi concentra pe uh, detalii, dar puteți vedea acolo o adresă internet unde uh, găsiți în detaliu acest studiu. Modelul începe cu aceste estimări uh, originale ale volumelor, de, volumelor comerciale pentru fiecare an din 2010 până în 2015 și primul pas ar fi o încercare uh, de a crea o definiție spa spațială mai în detaliu. Uh, iar mai apoi, de falcarea valorilor în funcție de modul de transport și uh, apoi transformarea lor într-o rată comercială și uh, aplicarea lor într-o rețea pe care o vom vedea mai apoi. Sunt 294 de centre de producție și de consum, așa le-am împărțit noi. Am încercat să facem o, o evaluare chiar mai extinsă cu uh, componenta internă a comerțului internațional și am utilizat concentrarea PIB-ului și populația, densitatea populației pentru a identifica aceștia așa numiți centroizi. De asemenea, am dezvoltat un uh, model în rețea pentru întregul mapamond cu uh, comerțul internațional, odată tot, tot ce înseamnă drumuri, șosele, uh, autostrăzi, uh, drumuri principale cu rețeaua lor apoi rețeaua feroviară și sigur că și capacitatea ă, modurilor de conexiune cu privire la modul feroviar am identificat și stațiile, apoi marea, ă, porturile și rutele maritime utilizate și în ce privește transportul aerian am identificat toate aeroporturile internaționale și zborurile comerciale, deci cele care transportă marfă. Uh, toate rețelele diferite sunt apoi legate între ele și am analizat diferitele uh, viteze ale fiecărui mod de transport și uh, calitatea infrastructurii în fiecare zonă a lumii și apoi centrii au fost conectați la această rețea prin principalele stații și conexiuni rutiere din fiecare oraș. Toate aceste conexii intermodale uh, um, sunt prezentate în detaliu. Am făcut o validare a modelului pentru un scenariu de bază pornind din 2010 și rezultatul ne arată o estimări bune în comparație cu alte modele din surse internaționale. Am obținut uh, volume uh, de transport uh, similare, fie că e vorba de transportul aerian și cel naval, și apoi și în ce privește emisiile de dioxid de carbon. ce privește rutele comerciale, încercăm să vedem cum vor evolua ele până în 2015 în scenariul nostru de bază și am putut evalua ruta, coridorul Atlanticului de Nord între SUA și Europa. Acolo, acesta rămâne un coridor foarte important, însă probabil că ruta Pacificului de Nord îl va depăși și va deveni principalul coridor comercial până în 2016. Apoi, uh, ruta Oceanului Indian probabil că va crește, uh, va avea o creștere importantă, mai ales uh, din, datorită creșterii volumului de comerț dintre Asia și Africa, dar și Asia și Europa. Apoi, un alt coridor foarte important este coridorul interasiatic deci, iată, cresc și coridoarele și volumele comerciale în interiorul aceluiași continent. Iată, avem acolo în Asia și coridorul interafrican de asemenea. Iată, acestea sunt zonele în care se vor concentra și unul din principalele elemente care uneori e dat uitării în acest tip de modele e componenta internă a comerțului internațional uh, și transportului internațional Iată, noi ne-am ocupat și am ținut cont și de acest aspect și am putut evalua că reprezintă 10% din volumele comerciale totale din lumea întreagă, de aceste 10% reprezintă aproximativ 30% din total, totalul emisiilor de dioxid de carbon produse și probabil că acest, această cifră va crește dacă nu se dezvoltă infrastructura până în 2015. Acum, ehm, care este principala valoare politică a utilizării acestui model? Modelul produce estimări coerente globale a fluxurilor comerciale și emisiilor pe eh, viitor și putem evalua direct care este capacitatea de transport uh, dorită pe viitor, dacă e nevoie de investiții noi sau doar o eficientizare a modului în care se utilizează infrastructura existentă și pentru fiecare coridor în parte putem evalua dacă emisiile uh, sunt pe linie sau nu cu scopurile noastre politice, mai ales cele europene. Uh, Eh, modelul de asemenea permite simulări pentru scenarii alternative, pentru că se inserează în rețele eh, noi eh, tronsoane de infrastructură sau noi piese de infrastructură mm, și putem evalua ce, care va fi impactul acestor evoluții în volumurile de comerț internațional și apoi schimbări în orarul de călătorii mm, de exemplu, liberalizarea uh, frontierelor sau uh, a regimului de inspecții. Următorii pași ai modelului uh, intrăm în, mai în detaliu în zonele regionale, că de la nivel global am trecut la nivel regional ca să avem mai multe detalii în ce privește capacitatea conexiunilor, în ce privește și viteza și nodurilor, capacitatea aeroporturilor, porturilor și stațiilor și apoi uh, cum se încrucișează aceste trasee la frontieră și mm, între regiuni și și între țări. Și apoi o îmbunătățire a designului rețelei și identificarea și a punctelor slabe și a punctelor de congestie. Apoi, o îmbunătățire a rutelor cu uh, introducerea uh, elementelor transversale care lipsesc în configurația actuală. Thank you. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Dank. Mulțumim foarte mult pentru aceste prezentări. Acum uh, avem posibilitatea să punem niște întrebări. Voi începe cu coordonatorii, dar trebuie să ținem cont de timpul care ne-a mai rămas la dispoziție și pentru a primi și răspunsuri uh, pertinente, vă rog să vă limitați la un minut și jumătate. George Bach. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, domnilor Gramoțați și Caramisos de la Comisie pentru prezentările lor. Uh, președintele întrerupe, uh, domnul Caramisos nu mai este în sală, dar este reprezentat de cineva din aceeași direcție generală. Am constatat că pe de o parte se solicită o dereglementare în favoarea autoreglementării pe piață și de către piață. Din experiența acumulată în trecut, cunoaștem însă doar ne- experiențe negative în această privință. Pe de altă parte, înțeleg că se solicită o nouă reglementare mai fezabilă, mai ușor aplicabilă, mai fiabilă. Cum se împacă aceste două abordări? Întrebarea mea. Și o a doua întrebare la adresa Comisiei. Avem în vigoare deocamdată o legislație care este cu lacunele ei, cu greșenile ei, dar este o legislație. Ceea ce cred eu este că lipsește sunt uh, capacitate. Pentru că statele membre s-au, și-au asumat niște obligații totuși aici. Unele state membre însă nu își îndeplinesc toate obligațiile asumate și de aceea vreau să întreb cum intenționează Comisia să procedeze. Se va ajunge sau cred că se poate ajunge la proceduri de infringement și dacă da, de ce nu s-a ajuns până acum? De ce nu se face așa ceva în mod consecvent? Um, problema punerii în comun și a interconectării datelor, bazelor de date uh, funcționează, dar nu funcționează suficient de bine încă din 2003 și atunci întreb uh, Comisia cum intenționează să uh, eficientizeze aplicarea acestui instrument și cum putem obține o participare obligatorie din partea statelor membre. Ismail Erdiuc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și pentru prezentări. Din nou observăm că doar bărbații participă la ședințele pe transporturi, dar, mă rog, asta e doar așa o observație pe marginea temei. Mă bucur însă că această temă a ajuns pe agenda politică a Comisiei Europene și că în 4 iunie Comisia Europeană va organiza o conferință pe această temă. Asta e chiar foarte pozitiv. Acum, Comisia Europeană a eh, lansat mai multe elemente de legislație, cum ar fi, de exemplu, tahograful digital, care sunt binevenite, dar nu rezolvă problema dumpingului social. Și eh, grupul socialist eh, pe care îl reprezent aici este interesat de acest aspect. Am mai multe întrebări, dar mă voi limita la câteva pentru că nu am suficient timp. Domnule Schipper, spuneați că de multe ori statele membre se ascund în spatele principiului subsidiarității. Vă rog să ne dați câteva exemple. Și încă o întrebare. Ce, ce întrebări, ce, ce măsuri uh, așteptați din partea Comisiei Europene pentru rezolvarea dumpingului social? considerați că ar fi utilă armonizarea la nivel european a reglementărilor um, sociale din, part, din domeniul transporturilor care sunt în vigoare în plan național? Mulțumesc! Mulțumim și mulțumim și pentru înțelegerea față de timpul limitat de vorbire. Domnul Zile. Uh, mulțumesc pentru prezentarea comisiei care a tratat în mod uh, distinct și separat uh, condiția socială, respectiv uh, accesul la piață. Mă interesează cât de departe vrea să meargă Comisia cu armonizarea, având în vedere că totuși există subsidiaritate în această chestiune. De exemplu, reglementarea timpului de odihnă și de somn nu în cabina camionului, ci într-un motel sau așa, poate fi reglementată la nivel european sau uh, se poate lăsa la latitudinea statului membru. Da? Deci dacă uh, pentru noi prioritatea nu este în primul rând uh, cabotajul sau piața, ci siguranța, atunci, indiferent că ne aflăm în Letonia sau în Germania, condițiile ar trebui să fie aceleași. Trebuie să ne asigurăm că aici nu vorbim în primul rând de cabotaj, ci de siguranța traficului. În al, în al doilea rând, trebuie să știm că serviciile nu sunt atât de deschise eh, cum sunt eh, și nu se bucură de aceeași eh, liberalizare ca și mărfurile. La servicii, de pildă, ai limitări impuse de directiva prin detașarea lucrătorilor. Și atunci, uh, prin uh, liberalizarea uh, cabotajului, s-ar spune că reducem din obstacolele din calea competiției, dar de fapt doar înăstrim competiția. Mulțumesc, mai să Iată, ia cuvântul și prima femeie în această dezbatere. Vă mulțumim, doamna maestre. Oricum, poate or, vor urma și altele după mine. Mai întâi mulțumiri uh, oratorilor și îmi permit și o observație. Uh, tahograful digital a uh, ținut cont, evident, și de componenta socială a orelor de lucru. Odată cu reglementarea tahografului digital am impus și norme minime pentru cabinele de șoferi. Dar, uh, domnule uh, uh, reprezentant al ITF, ați spus că um, trebuie să avem în vedere transportul pe toate modalitățile, pe cale rutieră, feroviară, navală și așa mai departe. Și cât de comparabile credeți că sunt aceste subsectoare? Pentru că totuși există diferite modele de ocupare pentru diferite modalități de transport. Apoi am o altă întrebare. Spuneți că uh, nu trebuie distrusă uh, competiția, pe de altă parte spuneți că există distorsionări uh, în piață din partea acelor firme care și-au sediul înregistrat la o căsuță poștală. Și o a treia întrebare, care este destinată domnului Skipper de data aceasta, anume, cum, cum apreciați legea germană a salariului minim uh, Uh, care include inclusiv prevederi uh, cu privire la salariul minim pe ramura transporturilor. Uh, credeți că o astfel de reglementare servește piața interne sau este mai degrabă detrimentală pentru piața internă, mai ales că Franța vrea să urmeze exemplul Germaniei? Mulțumesc. Acum domnul Chile. Arvoisa puheenjohtaja, esitän lyhyesti. Doamna Chilunen, mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt. Vreau să mai adaug și eu puțin estrogen la această dezbatere, am uh, o, un vis în care fie toți actorii uh, de pe piață ar putea să aibă aceleași reguli în transportul de mărfuri uh, pe șosele. Ce ar putea face Parlamentul European pentru a se apropia de acest vis, ca să nu mai există fraude, ca să nu mai existe falsificări, uh, falsificări de permise de condus, de exemplu. Ce am putea face concret ca să schimbăm situația? Mulțumesc! Danke Deli, vă rog. Continuăm așadar cu femeile coordonatoare. Vedem că și într-o comisie de transport există femei competente care au, uh, n-au nicio problemă să-și asume o responsabilitate. Am câteva întrebări să vă pun. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru expunere și vreau să vă întreb, după părerea noastră, care este urgența în cadrul pachetului cu privire la transportul rutier, care este măsura care trebuie să fie luată imediat. A doua întrebare se referă la salariul minim european uh, față de dumpingul social. Nu credeți că în momentul de față ar fi cazul să avem uh, o carte socială pentru transportul social, social uh, rutier și să avem un cod social așadar pentru acest transport pentru ca să încadrăm uh, cu adevărat problematicile pe care le întâlnim? Care sunt factorii externi care trebuie internalizați cât mai repede? Și ce părere aveți de propunerile recente de internaționalizare în Germania, de exemplu? M-ar interesa părerea dumneavoastră. Și în ceea ce privește viziunea oficială a Uniunii Europene de zero uh, morți pe uh, șosele, ce credeți că ați uh, trebui să faceți pentru a reduce numărul de victime pe șosele, fie că e vorba de victime răniți, gravi sau decese, în următorii ani? Și altceva, chiar sunteți pentru o agenție europeană a controlului rutier pentru a putea să nu mai aibă loc fraudele acestea, pentru a face o listă neagră a întreprinderilor care, de exemplu, nu vor să participe și mulțumesc pentru cele șase secunde în plus. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Permitem o depășire de șase secunde. Peter Lundgren are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Am auzit o frază la început în care se spunea că regulile nu sunt perfecte și probabil că aceasta este o, un fel de eufemism, pentru că, după părerea mea, n-au niciun pic de valoare aceste reguli. Eu lucrez de 30 de ani în domeniu și știu despre ce vorbesc. În Suedia avem probleme foarte mari cu mii de vehicule care au fost înregistrate în străinătate și care aduc uh, tot felul de probleme pe teritoriul Suediei probleme pe care le-am avut, de exemplu, cu camioane care nu respectă nici măcar cele mai uh, minime standarde de ecologie, iar uh, tahograful, uh, tahografele cu care se merge prin Europa nu sunt înregistrate, nu există niciun sistem care să poată cu adevărat să controleze aceste aparate. Eu sunt uh, în legătură cu reprezentanța ai domeniului transportului din Suedia și din Italia și ne-am întâlnit odată pentru a discuta despre acest uh, sistem și ne-a spus că sistemul uh, um, taxelor de autostradă în Germania este foarte bun pentru că se poate controla foarte bine situația și Poliția Națională poate să folosească acest lucru ca instrument. Este vorba de reguli unitare pentru toată lumea de care am avea nevoie și cred că actorii serioși n-ar trebui să fie pedepsiți în acest joc. Apoi se mai pune problema și de cabotajul uh, mare, în care se constată foarte multe fraude. Ce vrem să mai obținem? Vrem să deschidem, să liberalizăm cabotajul? Este nebunie, mi se pare. Se vede că s-a pierdut oarecum contactul cu realitatea pe acest subiect. Mulțumesc! Da, cel sincer nu trebuie să fie cel prost, bineînțeles. Maria Grapini are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, aș avea foarte multe întrebări, dar mă, o să mă rezum la câteva. Îmi pare rău că a plecat reprezentantul Comisiei pentru că ne vorbea de competiție neloială, că trebuie să o eliminăm și a folosit un cuvânt foarte eh, important, da, prevenirea, dar nu ne-a spus ce poate să facă comisia și ce ar trebui să facem pentru prevenire. sincer mie mi a plăcut uh, vă felicit pentru audiere mi a plăcut foarte mult uh, um, ce a prezentat uh, domnul profesor de la universitatea din gdansk și o să spun nu ca o glumă ci că am primit astăzi un e mail de la un cetățean european care spunea cam așa Uh, despre multele reglementări pe care noi le facem aici că uh, printre altele constituția statelor unite cuprinde circa șapte mii de cuvinte și reglementările din uniunea europeană privind vânzarea verzii la piață douăzeci și unu de mii de cuvinte adică pledez pentru ce a spus domnul profesor ar trebui totuși să vedem cât reglementăm și cât Uh, dereglementăm pentru că eu provin din mediul privat și uh, psihologia uh, celui care trebuie să aplice legea este următoarea dacă consideră că îl împiedică că îi aduce un cost că e o povară încearcă să uh, o uh, să nu aplice și atunci putem reglementa foarte mult dar ne, ne vom trezi că în practică de fapt se aplică din ce în ce mai puține. Uh, am câteva întrebări clare cum definiți dumpingul social pentru că eu am văzut definiții diferite în state diferite definită de comisie într un fel dumping social în alt fel uh, de altcineva. mie mi se pare că de exemplu ce face germania acum motivând că vrea să elimine dumpingul social și introduce salariul minim la șoferii care tranzitează germania dintr o țară care are clar prin subsidiaritate uh, uh, dreptul de a stabili salariile în țara lui nu e dumping social. dumping pe produs înseamnă un uh, preț pe produs mai mic decât prețul de producție și un dumping social înseamnă un salariu mai mic decât în țara ta de origine. ori dacă românul bulgarul slovacul dă salariul șoferului pentru două zile în germania la valoarea salariului din românia nu poate fi calificat adevărat dumping social din punctul meu de vedere dar hai să lămurim termenul pentru că altfel fiecare țară începe să își pună uh, diferit. și închei prin a spune că poate mai motiv. Jetzt muss ich abbrechen, das geht nicht, sonst fühlen sich die anderen. pentru că un minut am vorbit. Două minute jumătate, un minut uh, a fost în plus, deci un minut și jumătate a fost uh, intervenția și după aceea un minut am calculat în plus. Domnul Liberațchi, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că am ascultat cu interes uh, intervenția domnului Karamitsos, care ne-a spus că șoferii lucrează din greu, nu-și văd uh, familiile, nu mănâncă în care caldă, nu sunt neapărat sigur că este așa. Contextul uh, întâlnirii noastre este foarte clar. Ne uităm ce se întâmplă în diferitele țări, în Franța, în alte țări și ne uităm ce putem să facem. Iată întrebarea mea, să lăsăm la o parte reglementarea. Vreau să vă întreb dacă Comisia dorește în continuare să nu spună nimic atunci când directiva Uh, pentru lucrătorii detașați nu va fi aplicată. În al doilea rând, Comisia vrea să continue să tacă dacă nu există libera circulație pe piață pentru prestatarii de servicii. Mai sunt și alte lucruri pe care nu le-ați evocat uh, momentan. Și mai avem și dreptul care se aplică la nivel internațional pentru transportul de mărfuri, de exemplu pe șosele. Deci Comisia ne spune că trebuie să găsim un echilibru între dispozițiile naționale și textele comunitare. Știm exact ce se întâmplă astăzi. Aș vrea să primesc un răspuns la întrebările pe care le-am pus. Și în legătură cu cabotajul, trebuie să facem o distinție clară între cabotaj și uh, voiajele de întoarcere, de exemplu sau uh, prețul minim. Nu se poate transporta marfa la o preț inferior, pentru că altfel, uh, după aceea, aceste întreprinderi uh, domiciliate care sunt rezidente nu vor mai exista. Sunt câteodată întreprinderi germane și așa mai departe. Vă rog. Doamna Lukacevska, mulțumesc, domnule președinte avem problema condițiilor de lucru ale șoferilor, pe de-o parte, și trebuie să luptăm și împotriva fenomenelor care au dus la această inegalitate. Pe de altă parte, avem uh, libera circulație a serviciilor și toate problemele cu sarcina administrativă pe operatori pe care le avem acum. Se vorbește și de dumpingul social, însă trebuie să știm că nu există o definiție a dumpingului social pentru că nu există niciun operator care este gata să vândă un produs sub prețul pe care l-a plătit pentru el. Deci dumpingul social nu se poate realiza. Costurile uh, sunt diferite în țările membre, salariile sunt diferite în statele membre, și aceasta explică motivul pentru care polonezii sunt plătiți uh, un anumit salariu și olandezii și suedezii au alt salariu pentru aceeași meserie. Deci nu putem să spunem că există două măsuri pentru uh, șoferi, de exemplu. Comis- uh, reprezentantul comisiei a spus că există foarte multe practici de loiale. Aș vrea să știu la ce practici se referă exact, care sunt aceste practici de loiale? pentru că dacă prețurile corespund costurilor dintr-o țară, aceasta nu este o încălcare, nu este o infracțiune, după părerea mea, și o practică deloai, neloială. Deci trebuie să luptăm împotriva uh, tot ceea ce nu este echitabil, dar nu trebuie niciun caz să punem la îndoială libera circulație a persoanelor, a mărfurilor și nu putem să limităm uh, concurența, nu putem să încheiem practic cu concurența folosind termeni precum dumpingul social și așa mai departe. Nu sunt de acord cu astfel de uh, definiții. Și mai am o întrebare către domnul Skipper care a vorbit despre accidentele rutiere. Vreau să știu care sunt acțiunile pe care trebuie să le uh, Uh, luăm, să le facem pentru ca să se diminueze acest uh, problemă, acest fenomen, pentru ca să nu mai fie atâția morți pe șoțele. S-a vorbit foarte mult de timpul de odihnă, de parcări, uh, de mm, parcările pline de șoferi, de camion, de exemplu, care dorm în camioane. Problema e că nu avem infrastructuri. Nu poate toată lumea să găsească un hotel pentru acești șoferi uh, oriunde. Mulțumesc. Jens Nielsen are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimul an am ascultat ceea ce a spus Comisia cu diferite ocazii. DigiMove a fost aici, am pus întrebări tot timpul despre dumpingul social. Am spus și am auzit mai ales că nu există dumpingul social. Mi s-a spus și s-a ignorat tot timpul că nu există dumpingul social, dar acum, după propunerile comisiei, există speranța ca în fine să se trateze această problemă să se spună, de exemplu, că există legi noi care vor trebui să fie hotărâte și cred că acesta este și cadrul în care noi putem să continuăm să lucrăm. Comisia a spus că țările sunt responsabile pentru supraveghere și uh, acest lucru nu se întâmplă, din păcate, practic. Sunt foarte recunoscător că domnul Cordel a dat un citat și a spus că uh, cei care că o prea mare reglementare poate să fie nocivă pentru transport. Mulțumesc. Olga Silanova acum. Ah, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc foarte mult tuturor vorbitorilor pentru prezentările pe care le-am auzit aici. Am o întrebare pentru domnul Skipper. Dumnealui ne-a spus că în 2010 până în 2012 am avut șapt, o pierdere de 7,5% de capacitate pentru punerea în aplicare a reglementărilor în acest domeniu și în 2015, 10, îmi ce scuze, acum aș vrea să știu care este situația din același punct de vedere. Ați mai spus și uh, dacă ați vorbit despre eficiența punerii în aplicare a reglementării, vreau să știu în ce măsură legislația în sine este cea care duce la nepunerea în aplicare sau alte motive, dacă există. Ieri am primit un mesaj de la un șofer care lucrează în toată Europa și care ne-a descris situația în profesia sa. Și ne-a spus că de multe ori camioanele sunt trimise noaptea prin toată Europa unde trebuie să ajungă și imediat a doua zi. De multe ori sunt super obosiți și nu au niciunde să se odihnească. Aceasta este ceea ce mi-a spus el. Întrebarea mea este de aceea, ce acțiuni se iau în Europa? Ce se poate face pentru a îmbunătăți situația? Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am ajuns, am auzit uh, din partea directorului, din partea comisiei, că problema uh, poate fi împărțită în două uh, complexe de probleme. Odată uh, accesul la piață și apoi componenta socială. Da, ceea ce mi se pare pertinent. Însă, tocmai în cazul uh, transplantatorilor, uh, uh, aspectele comerciale sunt foarte strâns legate de cele sociale și acest lucru se reflectă în structurarea salariilor. Și în alte sectoare există o împletire a acestor două aspecte, cum ar fi industria constructoare de automobile, dar aici, în transporturi, este și mai evidentă această legătură. Așa atunci, cum este posibil să uh, Uh, încercăm să rezolvăm diferențele care există între diferitele state membre, inclusiv în ce privește standardele sociale, prin noi reglementări uh, în domeniul transportului rutier de mărful european. Eu uh, cred că trebuie găsite măsuri care să ușureze atât până în aplicare, cât și care putea să ușureze și problema socială. Da? Eh, acest eh, echilibru nu poate fi atins dacă cele două componente nu sunt abordate împreună și de aceea nu trebuie abordate separat. Mulțumesc. Eh, noi din Comisia TRAN am vizitat odată o stație de monitorizare da? Și uh, polițiștii de acolo ne-au uh, spus că au primit apeluri de genul uh, vă rog să mă controlați, vă rog să mă opriți în trafic, eu conduc de 17 ore, șeful meu nu-mi permite să mă opresc, dar dumneavoastră mă puteți opri, eu nu mai pot să conduc. Deci problema este că legea nu este suficient de bună în anumite privințe și atunci avem nevoie de o lege bună și de control și de aplicarea legii. Iar cei care sunt Uh, prinși că au încălcat lege trebuie să fie pedepsiți suficient de uh, sever pentru a fi descurajați. Din păcate, nu aveți pentru răspuns uh, mai mult de 3 minute fiecare, dar poate reușiți să vă rezumați la esențial. Mulțumesc! Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să verific. Domnul Ertug, cred că a pus o întrebare în acest sens. A întrebat ce așteptăm noi de la Comisie pentru îmbunătățirea situației. Păi vrem să ne susțină Comisia, vrem înțelegere pentru situație, situația în care ne aflăm acum. care uh, este clar că trebuie, situația trebuie să rămână cel puțin la fel de bună cum este acum, pentru că în momentul de față suntem în pierdere de capacități. Așteptăm raportul Comisiei pentru 2011-2012, avem deja cifrele și nu mi se pare că s-a îmbunătățit nimic, și cel puțin acum n-am senzația că s-a îmbunătățit nici până acum. Au uh, fost eliminate inspecțiile și poliției uh, îi se spune acum voi trebuie să vă ocupați de control. Din partea Comisiei eu uh, aștept susținere susținere și pentru felul nostru de lucru în, din cadrul ECR. Noi uh, știm că în statele membre există alte alte um, organizații care se ocupă, dar cred că ar fi bine să avem o agenție pe viitor, o agenție a transportului rutier. Nu cred că ar fi rău deloc. Sper că înainte să ies la pensie să mai trăiesc acest moment. Uh, iar în legătură cu salariul minim din Germania, nu prea vreau să uh, lansez o ceartă politică aici la dumneavoastră, dar uh, știu că există foarte multe discuții din cauza salariului minim, fără să vreau să definesc acum ce este dumpingul social sau nu. Eu văd uh, parcările, cunosc uh, pozele respective, știu despre ce vorbiți, știu exact și că unii și-au pus chiar un panou, controlați-mă, vă rog. Asta este ceea ce trebuie să combatem cu o legislație bună. Trebuie să fie o legislație însă care să poată fi pusă în aplicare. Și mai aveam un exemplu. Statele membre se ascund în spatele subsidiarității, spuneam. Directiva Comisiei cu privire la timpul de odihnă este, din păcate, cam puțin eficientă, pentru că de patru ani se lucrează la o variantă nouă și încă nu s-a luat o decizie. Statele membre fac cum vor ele de aceea. Deci, dacă ar exista o voință puternică de a termina odată cu acest dosar, poate că s-ar reuși dar se pare că există alte chestiuni importante și că momentan nu ne-am gândit încă bine cum vrem să reglementăm situația. Cum facem, de exemplu, să impunem sancțiuni? Poate că în anumite state membre, când se face o încălcare, imediat vine sancțiunea sau la altora li se confiscă, li se confiscă camionul, dar în alte state nimic. Și deci avem o listă foarte lungă, dar nu prea mai avem timp acum să trecem prin ea. Nu știu dacă am uitat ceva. Nu mai vreau să verific ceva. Și anume, legislația nu este destul de țintită. Ce înseamnă acest lucru? Că nu putem să aplicăm legislația cum trebuie. Pentru noi este important ca și for de supraveghere. Trebuie să fie o legislație care să se poată aplica pentru ca să putem cere de la șoferi, pentru a putea colabora cu șoferii, pentru că și ei vor să aibă legislație care se aplică ușor, nu vor să stea să interpreteze în toate felurile legislația și să trebuiască să citească și tot felul de alte anexe sau mai știu eu ce alte documente. Trebuie să fie ușor de rezolvat și dacă trebuie după aceea să mai și uh, publicăm anumite linii directoare cu privire la atestatul de șofer sau alte atestații, articolul 34, renumitul articol 34, și șoferii până la urmă după aceea nu pot să demonstreze că au respectat uh, timpii, atunci nu este un lucru bun. Mulțumesc foarte mult. tu Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, au fost întrebări foarte interesante, întrebări esențiale, cheie, practic, în legătură cu funcționarea pieței transportului rutier și v-aș atrage atenția asupra câtorva puncte. N-am timp la dispoziție, știu, dar cred că statele membre sunt cele care trebuie să creeze această piață a transportului rutier și încep, au început să o facă de câtva timp încoace, însă dacă încearcă comisia să o facă în locul lor, atunci va fi mai rău pentru că ea vine cu soluții juridice care nu corespund realității, asta în primul rând. Și în al doilea rând, în ce privește infracțiunile, sigur, e ușor de spus. Aici avem o uh, infracțiune, aici avem o încălcare, aici avem un șofer care și-a depășit timpul de lucru, dar nu e un fenomen uh, în ultimii 10 ani nu e un uh, fenomen chiar atât de răspândit. Există o evoluție dinamică a transportului de mărfuri, uh, transportului rutier. Uh, există o nouă structură Așadar, uh, evoluțiile sunt continue. Bun, uh, fiecare stat membru are măsurile sale pentru a putea să controleze situația, poate retrage licența unor operatori, de exemplu, acum dacă se aplică sau nu normele, eu nu cred că uh, putem să acuzăm așa, dar nici Comisia și statele membre nu au o, o vină aici problemele sociale și nivelul de protecție socială în statele membre diferă foarte mult, De aici nu cred că putem face o armonizare. Ce putem armoniza? Uh, țările occidentale să-și uh, scadă nivelul de viață ca să se apropie de țările din Europa de Est și Europa Centrală, că a, acest termen de dumping, uh, până la urmă, nu există în tezele economice, nu știu de ce este utilizat, nici la Curtea de Justiție nu este utilizat. Dacă vedem care e nivelul de viață în fiecare țară. Bun, ăsta e un factor al competiției, a concurenței. Nu putem spune că un stat unde costurile sunt mai mici face poate face obiectul unei discriminări, pentru că va suferi un stat unde costurile sunt mai mari. Să spunem, nu, tu trebuie să schimbi uh, lucrurile pentru că pe mine mă afectează, dar nu putem așa să facem în acest sens și în acest caz. Cabotajul, da, vorbim foarte mult despre cabotaj. Uh, însă, cabotajul, până la urmă, este o parte infimă din transportul rutier. Nu știu de ce uh, insistăm atâta pe acest uh, cabotaj, că vorbim de optimizare, vorbim de o uh, utilizare mai bună, dar 1, 2, 3% e cabotajul. Nu știu de ce îi acordăm chiar atâta importanță. Și apoi, în ce privește salariul minim în Germania, aici așteptăm răspunsul Comisiei. Eu n-am nimic împotriva faptului că fiecare țară să stabilească un salariu minim, însă statele nu pot, un stat membru nu poate impune nicio condiție asupra unui cetățean al altui stat care, care tranzitează teritoriul. Dacă germanii cred că trebuie atât și atât, bun, asta se aplice lor, dar nu celorlalți operatori economici. Um, Petra Martinez. Domnul Martinez, mulțumesc. Mă voi, voi încerca să răspund întrebare care mi s-a adresat. Cum se pot compara diversele moduri de transport? Acum uh, trebuie să vedem dacă privim totul dintr-o perspectivă socială, componenta umană. Uh, uh, dar lucrurile diferă în funcție de diferitele moduri de transport și e dificil de comparat, de făcut această comparație a condițiilor sociale ale lucrătorilor în depinde de branșa industrială pe care o analizăm uh, și de modul de transport maritim, feroviar și așa mai departe, dar eu cred că putem să încercăm să ajungem la un numitor comun, dar e foarte dificil. Putem să apropiem uh, condițiile de comparabilitate, însă uh, e diferită și cota reprezentată de transport în costul global. Din ce alte întrebări care au fost puse, uh, Aș vrea doar să încerc uh, să subliniez că viziunea noastră în legătură cu obstacolele, mai ales la adresa inovării, uh, mă refer câteodată la legislație sau supra-legislație și supra-reglementarea pieței pot reprezenta asemenea uh, bariere Mm, se scade în acest mod eficiența. Iată, în uh, Germania, sentința în legătură cu salariul minim poate crea probleme de concurență între diferitele state. Și cam atât și mă opresc aici. Mulțumesc. S-au mai pus câteva întrebări și comisiei și reprezentanta domnului Karamitos ar putea să răspundă. Da, uh, fac parte din DigiMove și mă ocup de transportul rutier. Mulțumesc pentru întrebări uh, foarte importante, de exemplu, practici legale de angajare, cabotaj ilegal, inechitate socială Uh, condiții de muncă de, care se deteriorează, companii, căsuțe poștale, sunt chestiuni pe care le cunoaște, desigur, Comisia și domnul Caramitsu le-a prezentat pe scurt în uh, discursul său și tocmai de aceea Comisia a venit cu ideea unui pachet rutier care să fie adoptat în 2016 uh, și cu măsuri însoțitoare care să fie puse în aplicare împreună cu acest pachet. Bun. Acum, nu, e nicio, nu știm să fie vreunul mai urgent ca altul, ci toate aceste inițiative trebuie să găsească un echilibru, un echilibru între protecție socială și libertatea serviciilor și trebuie puse în aplicare împreună, în paralel. Dacă nu, nu vom putea avea o soluție uh, globală și exhaustivă la toate aceste probleme reale în domeniul acesta. Pachetul rutier pentru 2016 va fi compus din mai multe inițiative legislative și non-legislative, dar bazat pe trei piloane. În primul rând, uh, infrastructură cu taxare electronică, apoi dimensiunea socială a transportului rutier, rutier uh, și, în al treilea rând, piața internă și siguranța rutieră. Sigur că toate aceste elemente și sunt de acord cu domnul profesor Cordel, care spune că nu avem nevoie de mai multe reguli sau de noi reguli, pe când nu știm dacă regulile existente uh, au fost și eficiente. Tocmai de aceea am lansat o evaluare ex post privitoare la funcționarea și eficienței regulilor actuale. Asta include și legislația socială, timpul de lucru, directiva timpului de lucru și directiva punerii în aplicare care însoțește aceste două legi. Am lăsat și evaluări expost în legătură cu eficiența regulamentelor care au liberalizat accesul la profesie și la transportul pieței. Aceste evaluări expost ne vor oferi soluții să vedem ce trebuie să facem ca să rezolvăm problemele existente. Și e bine că domnul Ertug s-a referit uh, la această uh, chestiune. Dar trebuie să, da, să, să întrebăm și statele membre, să spună și ele cum doresc ca uh, Comisia Europeană să rezolve aceste probleme și vor putea să o facă în consultările publice care vor fi lansate în curând. Iată, în Cartea Albă, o comunicare și apoi o prima comunicare publică privitoare la strategii care va fi lansată înaintea vacanței de vară și apoi consultări specifice și inițiative specifice până la sfârșitul acestui an și sigur că așteptăm și reacțiile din partea statelor membre, ale tuturor actorilor implicați. Mulțumesc! Mulțumesc cu aceasta. Cred că am încheiat prima secțiune a acestei reuniuni de după amiază. Vreau să mulțumesc încă o dată foarte mult invitațiilor noștri, precum și acelora care au pus întrebări. Mulțumim. Îi rog pe următoarei paneliști să ni se alăture aici în prezidiu. Mulțumesc. Ja, jetzt kommen die Akteure. Și acum trecem la actorii uh, pieței transportului de mărfuri. Mai întâi dau cuvântul domnului uh, Robert Pratello din partea Federației uh, lucrătorilor din transporturi. Aveți cuvântul timp de 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că mi-a dat posibilitatea din partea ETF să iau cuvântul aici. Bun, n-am timp la dispoziție suficient. Voi încerca foarte rapid să vă prezint lucrurile. Uh, ca să prezint uh, ETF-ul, deci Federația Europeană a Lucrătorilor din Transport, uh, reprezintă 2,5 milioane de lucrători, prezentă toate sectoarele transportului și e unica organizație reprezentată la nivelul dialogului social sectorial european. Suntem prezenți în cele șapte dialoguri sociale, în șapte sectoare, deci apărăm drepturile și interesele lucrătorilor de asemenea, suntem activi în dialogul social european și, de asemenea, suntem reprezentați la nivel internațional, adică la nivelul IT, ITF, adică Federația Internațională a Lucrătorilor din Domeniul Transporturilor și uh, la, uh, la nivelul CES. În ce privește structura noastră, la nivelul transportului rutier, noi reprezentăm aproximativ 900.000 uh, de uh, lucrători la, pentru întreaga Europa și suntem prezenți sau mă rog, avem 70 de organizații sindicale reprezentate la nivelul secțiunilor transportului rutier. Acum trec la problemele care ne preocupă. În 2008 ETF a realizat un uh, număr de uh, interviuri cu șoferi nerezidenți, adică lucrători, șoferi care lucrau într-o țară diferită de țara de origine. În 2012, cu ajutorul unor experți externi, ETF a uh, întreprins o anchetă detaliată pentru a consolida datele avute la dispoziție. În total, 1000 de șoferi au fost intervievați în mod, aș spune, științific. Și acum, care este rezultatul acestei uh, anchete uh, cu o mie de șoferi? constatările sunt simple. 95% din șoferii nerezidenți consideră că sunt victime ale discriminărilor în ce privește salarizarea eh, pe motivul naționalităților. 95% din șoferii nerezidenți își petrec timpul de repaus și weekendul în camion, în cabina camionului. 80% din eh, șoferii nerezidenți își gătesc și mănâncă în camion, în cabină, în fiecare zi. 80% dintre aceștia nu sunt plătiți pentru activități de încărcare-descărcare. Uh, pe când aceste activități, uh, de fapt, sunt considerate ca timp de lucru. 60% dintre acești șoferi sunt plătiți uh, pe kilometru parcurs, tariful maxim e 10 euro la 100 de kilometri. 80% din acești șoferi nerezidenți afirmă că oboseala e o problemă, însă nu se plâng pentru că le teamă să-și piardă locul de muncă. Iată, fotografii cu cabine ale acestor, acestor șoferi din alte țări decât cea în care își efectuează activitatea. Bun. Comisia Europeană aici în acest slide vedeți o eroare voluntară, spune. Comisia Europeană scrie acolo că se înșală timp de ani de zile. S-a înșelat timp de ani și ani de zile. Pentru că punem, punem la timpul trecut, pentru că trebuie să recunoaștem că de câteva luni încoace și-a schimbat total discursul. Bun, acum e vorba totuși doar de un discurs și va trebui verificat în lunile și anii următori, în 2016 cu prezentarea pachetului rutier, vom putea verifica dacă aceste propuneri uh, împotriva dumpingului social și pentru concurență echitabilă, deci aceste propuneri să fie și traduse în practică și prezente în document vom încerca să vedem uh, modul în care Comisia timp de ani și ani de zile s-a înșelat. Pentru că vorbim tot timpul de cabotaj, însă cabotajul nu uh, se referă decât la vehicul și la încărcătura sa și nu se referă la șofer. Deci timp de ani și ani de zile ni s-a tot explicat că acest cabotaj reprezintă doar 1%, însă 1% se referă la marfă și la vehicul. Problema adevărată e detașarea lucrătorilor și asta privește pe șoferi. Aici trebuie să ținem cont de faptul că detașarea șoferilor nu privește doar operațiunile de cabotaj, ci se referă și la transportul transnațional sau cum se numește el de către comisie, traficul terț. Dacă putem explica asta în mod simplu, traficul terț ar fi o situație în care o întreprindere portugheză cu un șofer portughez uh, transportă marfă din Germania în Danemarca. Asta se numește transport transnațional. Și mai este un al treilea element, și anume transportul combinat. Acest transport combinat și el uh, cade în aplicarea directivei de detașare. Ce înseamnă acest transport combinat? La fel de simplu să încercăm să explicăm. E un container care, în fine, e transportat dintr-un loc inițial sau terminal într-o gară feroviară sau o cale navigabilă sau un port. acum în ce privește dumpingul social, m-aș referi la textele Curții de Justiție Europene, pentru că există, există jurisprudență. La, la început, documentul Cartea Albă privitoare la transporturi vorbește de o sporire de 50% a fluxului de transporturi până în 2050. Da, haideți să luăm exemplu Belgiei, dar ne, ar, am putea da exemple din toate țările Mă rog, e doar un exemplu ca să arătăm că suntem departe de, acest, de aceste 1-2%. Putem vorbi de 18, 20, 25%. Nu avem cifre foarte exacte, dar luăm deci exemplu belgean. De la 1 ianuarie 2009 până la 1 ianuarie 2014, 610 întreprinderi de transport au dispărut. 610. 6012 vehicule autovehicule au dispărut din registrele Ministerului de Transporturi. 6523 de locuri de muncă echivalente cu muncă timp plin, deci nu jumătate de normă, au dispărut. Un mare patron belgian al transportului rutier a declarat că n-au dispărut locuri de muncă. Au dispărut locuri de muncă belgiene. Uh, să vorbim acum de modul în care se respectă regulamentul. De exemplu, portul uh, Anvers Marele porturi europene adesea comandă studii de marketing, ca să știe cine vine acolo, câte containere pe an, însă deci la portul de la Anvers, la, odată la cam 5 ani, eh, comandă un studiu în care timp de 3 zile înregistrează toate plăcile de înmatriculare care intră și ies din portul sau zona Anvers și sunt în tranzit de asemenea. Noi am utilizat aceste date în alte scopuri, dar rezultatul e următorul. În 2011, avem 15.000 de camioane care încarcă sau descarcă în portul din Anvers în fiecare zi, din care 6.000 de camioane care nu sunt din Belgia. 400 de camioane care nu sunt din Belgia încarcă, descarcă în zona Anvers în fiecare zi. Asta ce vrea să însemne? Înseamnă că nu avem date privitoare la sute de mii de operațiuni de transport. Cine face aceste operațiuni? Cine sunt șoferii? Care sunt condițiile de muncă? Care, ce norme de drept se aplică acestor șoferi? Nu știm. Dreptul aplicabil? dacă e să vorbim despre el, aș spune că e, lucrurile sunt simple. E regulamentul Roma 1, regulamentul 593 per 2008. Și aici putem relua și o sentință a Curții de Justiție privitoare la detașarea lucrătorilor. Ce spune regulamentul? E vorba de obligații contractuale în general. Un șofer, de exemplu portughez, cum am mai spus, care lucrează, pleacă de la Anvers și face transportul transfrontaliere, plecând din Anvers, mă rog, Olanda, Franța, Germania nu contează, dar trebuie să știm ce drept se aplică acestui șofer. E o întreprindere portugheză cu un șofer portughez, dar el lucrează, iată, plecând din Anvers, din Belgia. Curtea de Justiție spune că contractul individual de muncă uh, se supune legii statului în care, sau mă rog, plecând din care, lucrătorul, executându-și contractul, își execută munca. Deci dreptul aplicabil acestui șofer e dreptul belgian în acest caz al nostru. La fel pentru toate țările. Deci nu trebuie să ne punem bătea întrebări, trebuie aplicate regulile care există. Directiva detașare, privitoare la lucrători, bun, ea se aplică în mod subsidiar. În primul rând se aplică Roma 1 și din directiva de, pentru detașare. De ce nu se aplică ea? Pentru că directiva de detașare se aplică și e un principiu important în această directivă că trebuie ca șoferul care execută o perioadă limitată a contractului său de muncă în alt stat decât cel în care lucrează în mod obișnuit. Deci, în exemplul uh, portughez, acesta nu este detașat. Bun. Regulamentul privitor la timpul de repaus. Sigur, e un principiu al regulamentului cu timpul de lucru, dar orice fel de perioadă neîntreruptă, timp în care un uh, șofer poate să se organizeze așa cum vrea, e uh, timpul de repaus. Voi încheia spunând că astăzi avem și directiva 2014 67, care e directiva de aplicare cu declarația prealabilă. Trebuie ca această directivă să fie transpusă înainte de 18 iunie 2016. Aici avem un element foarte important. Deci această declarație prealabilă, Curtea de Justiție Europeană, tocmai acum câteva zile, a recunoscut că declarația prealabilă nu doar că poate fi impusă, ci în plus, atunci când n-a fost făcută, utilizatorul final este responsabil și în mod penal, răspunde penal că nu s-a făcut această declarație. Deci cred că pur și simplu trebuie să aplicăm regulile care există deja. Și aceste reguli care există vorbesc foarte clar și în ce privește dumpingul social, dacă îmi permiteți încă câteva cuvinte. În sentința cursii de Justiție din 12-2007 vorbim, 18-12-2007 se vorbește de dumpingul social și se spune acolo foarte clar că se poate restrânge una din libertățile fundamentale garantate de tratatul european atunci când există o practică de dumping social și putem avea o acțiune colectivă pentru a stopa acest dumping social. Eu fac referire doar la, uh, la drept, la regulamente și spun că trebuie aplicate regulile existente, dar să le aplicăm în mod sever. Danke sehr. Mulțumesc! Într-adevăr, o lecție pentru toată lumea. Le există legislația, dar nu se, nu se respectă. Nu avem nevoie de noi legislații. Pentru că există deja și nu se respectă. Să vedem ce ne spune acum Michael Nielsen de la International Road Transport Union. Aveți cuvântul, domnule Nielsen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați, domnilor și domnilor, bună ziua și mulțumesc că ați invitat și Iru la această discuție. E foarte interesant să putem discuta împreună cu partenerii noștri sociali, să discutăm lucruri uh, din perspectiva sindicală, pentru că este importantă și această perspectivă. Cred că cunoașteți IRU, suntem o organizație globală care reprezintă operatorii în domeniul autobuzelor, autocarelor, taxiurilor și camioanelor în peste 100 de țări din lume, incluzând cele 28 de state membre ale UE și ale comunității economice. Nu cred că este nevoie să vă explic importanța transportului pe șosele pentru crearea de locuri de muncă și pentru creșterea economică. Deja domnul Perilo a menționat uh, cum lucrează 5 milioane de loc, persoane în acest domeniu în Uniunea Europeană direct angajate, deci o sumă foarte mare. Noi transportăm 90% din um, bunurile după valoare și 75% din bunurile după volum. Majoritatea autocarelor uh, transportă mai multe persoane decât uh, pe șină, decât tramvaiul și metroul împreună. Acestea însă arată toate aceste fapte și că este destul câteva exemple negative pentru a ruina totul. Trebuie să ținem cont de această miză. Când vorbeam de siguranța rutieră, am fost obligați și noi să ne angajăm în acest sens și noi ne-am angajat pentru că considerăm că orice măsură care este eficientă și care îmbunătățește siguranța rutieră este necesară. Noi nu mai vrem să mai vedem morți pe șosele și încercăm să, într-adevăr, să eliminăm uh, această problemă. Avem oportunități foarte mari să o facem acum. Situația de pe piață este foarte dificilă în momentul de față și complexă. Avem um, statul prezent pe piață, avem însă și o piață privată, avem uh, actori care nu respectă legea, avem subcontractanți, avem reguli uh, de concurență loială avem reguli, avem concurență loială și avem și presiune din ce ce mai mare pe această piață, ceea ce duce la o competiție uh, neloială. Cred că există foarte multe emoții atunci când vorbim despre dumpingul social. Știu că multă lume a spus că înseamnă lucruri diferite, dar există și multe conotații emoționale aici. Dar aceasta ar trebui să oblige statele membre să acționeze. Am vorbit despre salariu minim, de exemplu, am vorbit uh, despre uh, faptul că nu mai poate în Franța și Belgia să se odihnească un șofer în camion, chiar în cabină. Există și în o obligație pentru, de raportare a tuturor mișcărilor de bunuri în Ungaria, în Polonia, de exemplu, se plătește în plus dacă dormi în cabina de șofer și mai există și alte state membre care urmează să schimbe legislația lor. Dar aceasta nu ajută, bineînțeles, piața unică și creează foarte multe uh, sarcini administrative suplimentare pentru industrie. Haideți să încercăm să ne uităm puțin uh, la directiva din 2006 a Comisiei Europene, care a spus că directiva detașării nu se aplică la operatorii de transport internațional. Deci este important să știm că dacă se fac operațiuni de transport internațional, e foarte greu să aplici 28 de reguli naționale. Peste tot unde se aplică există o problemă pentru că, de exemplu, informațiile despre legislația altui stat uh, sunt puține um, și de multe ori, chiar dacă domeniul de aplicabilitate este mic, se pot face modificări foarte mari datorită aplicării acestei uh, legislații, care, câteodată nu contra, care contravine câteodată legislației europene. Noi încercăm să reacționăm la aceste probleme de incongruență și față de autoritățile germane și față de comisie, care în continuare consideră că Comisia Europeană trebuie să se asigure că se respectă legislația europeană și chiar și când, de exemplu, Germania înaintează o lege, trebuie să ne asigurăm că această lege să fie compatibilă cu legislația comunitară. Fie că ne place sau nu, trebuie să fie aliniată. Asistăm și statele, membre, statele IRU care uh, să încerce să înțeleagă toate aceste reglementări pe care trebuie să le aplice și uh, de multe ori uh, trebuie să înțeleagă, de exemplu, că anumite legi sunt obligatorii și nu avem niciun interes să nu se știe acest lucru. Bineînțeles că ne uităm și avem și aici câteva multe informații mai tehnice. Ne uităm la, de exemplu, la timpul de odihnă din Franța și din Belgia. Haideți să ne uităm la Belgia. Avem 8 uh, parcări uh, securizate, fără niciun fel de hotel. Avem 12 parcări cu hotel, dar care nu sunt securizate. În Franța există 3 parcări uh, securizate fără hotel și 14 cu hotel, dar nesecurizate. Deci, Cam aceasta este realitatea jocului momentan. Bineînțeles că trebuie să plece mai departe de traseul lor, pentru că nu sunt întotdeauna pe traseu. Apoi, deci există și mers în gol, cum se zice așa, cu kilometri suplimentari uh, pentru a ajunge acolo și mai există și un alt efect secundar, nu numai pentru companie. Aceasta înseamnă, de exemplu, că apa pe care o bem va fi mai scumpă, pentru că așa este logic. Și răspunsul pe care am încercat noi să-l dăm ar fost, de exemplu, să ne întâlnim cu partenerii noștri ETF, de exemplu, din uh, partea partenerilor sociali, pentru a vedea cum putem să îmbunătățim condițiile șoferilor și cum putem să uh, evităm să existe așa ca ciupercile după ploaie tot felul de soluții care nu sunt omogene. De exemplu, trebuie informați șoferii despre unde pot parca, pentru că nimeni n-a încercat să facă acest lucru până acum. Când șoferii au încercat să caute informații despre parcări, nu o primeau și noi am încercat pe banii noștri și efortul nostru să creăm o aplicație care se cheamă chiar așa, app de parcări, și în care poți, de exemplu, să vezi uh, unde poți să te parchezi. Și dr. Cort a spus același lucru că trebuie să știi de exemplu, ce faci dacă ai o problemă medicală? Cum să știe un șofer dacă are nevoie de doctor unde să se ducă pe traseu? Toate aceste chestiuni sunt lucruri practice la care a trebuit să încercăm să găsim o soluție. Am încercat să uh, îmbunătățim regulile pe de-o parte și să se înțeleagă regulile și după aceea ne-am uitat și la regulile ca atare și ne-am gândit că nu este suficient să avem o academie care să formeze oamenii, ci că ar trebui să încercăm să găsim și un nivel comun pentru ca concurența să fie loială, să nu mai vorbesc de toate îmbunătățirile la tahograf pe care trebuie să le găsim. Pentru că am auzit cu mare tristețe ceea ce mi-a spus aici și cred că când lucrurile au fost implementate în uh, momentul în care s-a stabilit folosirea tahografului, este clar că nu se știau toate aceste probleme. Trebuie un tahograf mai inteligent și a fost uh, făcută o încercare, de exemplu, în Franța pentru ca să nu trebuiască, uh, ca trebuiască să se implementeze însă și ceea ce se decide imediat, pentru că acum s-a decis că se va implementa peste 15 ani, ceea ce bineînțeles că aduce cu sine multe schimbări între timp. Să nu mai vorbim de cabotaj. Cabotajul a înțeles foarte bine că discuția aceasta depășește limitele cabotajului. Avem un acord comun cu ETF din 2012 și nu este nevoie, într-adevăr, este nevoie de, de o armonizare suplimentară, dar nu de reguli noi, e nevoie de o armonizare la domeniu, în domeniul social și fiscal și de liberalizare controlată, pentru că față de regulile de acum este nevoie de o mai bună armonizare, dar este nevoie și ca statele membre să pună resursele la dispoziție pentru a putea îmbunătăți uh, toate situațiile uh, ca acestea. Este foarte păcat că se întâmplă așa, pentru că, din păcate, lucrurile nu merg uh, lin. Există anumite state membre care însă mai au câteva eforturi de făcut, dar sunt destul de bine pe drumul cel bun. Mai am încercat să ne uităm și la regulile cu privire la detașarea lucrătorilor la cabota și la condițiile de stabilire, la felul în care agențiile de ocupare sunt implicate și felul în care sunt acoperiți social uh, șoferii. Am încercat să facem un rezumat și să facem uh, anumite propuneri politice împreună cu partenerii noștri sociali și aceasta sperăm va duce la o strategie de concurență loială, să încercăm să creăm așadar mai mult business în domeniul transportului rutier sustenabil, ceea ce înseamnă să ținem cont de partea economică, socială și de mediu. Iată deci uh, ceea ce aveam de zis pe această temă. În ceea ce privește siguranța rutieră, este foarte deconcertant ce ne-a spus înainte reprezentantul ECR. S-au făcut anumite studii acum câțiva ani în care s-a spus că cauzele accidentelor sunt viteza neadaptată, nerespectarea regulilor în intersecție și manevre nepotrivite când se schimbă banda. E clar că acestea sunt chestiuni factuale, dar alte lucruri de care am auzit, de exemplu, este legătura dintre um, legislația socială și rapoartele acestea. De exemplu, controlele au crescut uh, în 2011-2012 cu 9%, deci controlele au crescut cu 9%, încălcările au scăzut cu 14% și deci este și clar că camioanele, de exemplu, străine sunt, sunt controlate mai des decât camioanele naționale. Îmi cer scuze, vorbitor vorbește foarte repede. Așadar, corelarea între aceste două aspecte este evidentă, cel puțin pentru mine este destul de evidentă. Ce dorește IRU, de fapt? Așa cum ne-a spus-o și domnul Caramitos de la Comisie, noi vrem să blocăm competiția neloială în orice formă ei. Încercăm să creăm un mediu competitiv cu reguli egale pentru toată lumea. Vrem reguli simple, uniforme, interpretare uniformă și o bună punere în aplicare și am vrea să avem și un studiu de impact în toți pașii legislativi care se fac și dorim de asemenea și ca toată lumea din acest lanț să fie profesionist, să aibă acces la profesia respectivă, să aibă o responsabilitate pe care să o determine clar și cam acestea sunt scopurile noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și că ați respectat timpul, spune președintele. Și acum uh, domnul Pilar de la Tobi Pilar de la Asociația Europeană pentru Transport, Logistică și Servicii Vamale Clecat. Vă rog, aveți cuvântul. See if I can get this working. I... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Să văd și eu dacă funcționează sau... Bun. Eu mă numesc Tomi Pilar și reprezint Clecat, uh, uh, cărăuri, firmele de cărăuș, logistică și operațiuni vamale. Eu um, sunt finlandez, dar sunt aici în, uh, în calitate de vicepreședinte a Institutului Clecat. Suntem o organizație bazată la Bruxelles, reprezentând interesele cărușilor uh, și operatorilor în domeniul logistic. Dar cred că nu despre asta vreți să vă povestesc, despre organizația mea. Uh, voi încerc să vă prezint uh, activitățile noastre cât se poate repede și de succint, spune vorbitorul. Aș vrea să vă spun încă de la început că transportatorii susțin că toate regulile trebuie Uh, respectate de, toate, de toată lumea, adică nu doar de uh, cărăușă, ci și de autoritățile naționale de reglementare. Pentru că avem uh, cazuri în care în unele state membre autoritățile de control ale statului aplică reguli și reglementări mai strict decât ar trebui ele respectate. Deci sunt, fac exces de zil. Violările, încălcările într-adevăr, trebuie sancționate de autoritățile de aplicare a legii, dar mai întâi trebuie să se facă dovada uh, unei încălcări a legii înainte de a sancționa, înainte de a emite amende, sancțiuni, penalități, trebuie să avem dovada uh, faptei. Este important ca sancțiunile să fie îndreptate asupra celor responsabili, nu asupra unor terți. De multe ori însă regulile nu sunt respectate. Uh, punctul nostru de vedere este că avem și legi și că sunt uh, respectate. Și vă dau informații care nu vin de la mine personal, ci din, de, din partea poliției. Dar Nemarca, de exemplu, a efectuat anul trecut 975 uh, de controle de capotaj. Din aceste 975, 6, 69 au fost raportate ca încălcări, dar doar doar 10 dintre cele 69 au fost într-adevăr încălcări la regimului de cabotaj și restul au fost probleme legate de documentație. Deci, vă voi spune că sancțiunile aplicate de autoritățile de punere aplicare legii trebuie să fie făcute în uh, temeiul legii în tocmai. Da? Uh, pentru că se vorbește foarte mult de cabotaj ilegal. Uh, atunci uh, nu trebuie, nu trebuie o, o, o activitate uh, să fie sancționată pentru că este activitate ilegală, ci pentru că este cabotaj ilegal. Vedeți că în slide-urile mele am mai multe semne de întrebare decât semnele de exclamație. Uh, Eh, de ce? Pentru că noi eh, vrem să lansăm aici o dezbatere și să vedem care sunt răspunsurile la întrebările acestea. Adică avem o problemă cu reglementare legală, avem o problemă morală sau o problemă de încălcare a legii. Pentru că există transporturi care sunt eh, aplicate și desfășurate conform legii în tocmai. Dacă transportul este legal, el poate fi oferit uh, cu costuri scăzute uh, de către operator și atunci s-ar putea să avem, în schimb, o problemă morală. Da? Numai că uneori este uh, practic o violare a drepturilor consumatorului să, să, să oferi un anumit serviciu la un preț inferior de prețul de costul de producție în Italia au fost uh, recent evaluate astfel de cazuri și uh, cei dintre noastre care vin din Italia știu uh, exact despre ce vorbesc, anume că în Italia în Italia se spune foarte clar că limitarea prețurilor la transport rutier este o încălcare a liberei competiții. Noi nu vrem o competiție distorsionată. Niciunul dintre noi nu vrea așa ceva. Dar uh, cu siguranță că competiția justă sau injustă uh, trebuie decisă în instanță. Vrem o competiție bazată pe acces uh, egal la piața comună sau vrem să restricționăm accesul la piața internă comună? Sunt întrebări pe care trebuie să ne le punem. Competiția înseamnă și implică să concurezi cu celălalt. Da? Concurezi, uh, ești în competiție prin produse mai bune, prin servicii mai bune sau prin produse și servicii mai bune. Deci competiția înseamnă să concurăm unii cu alții și dacă concurăm unii cu alții, atunci nu putem să ne dorim reguli care limitează această competiție între competitori. Pentru că atunci nu mai este competiție. În legătură cu dumpingul social, nici nouă nu ne place acest termen. Da? Nu, nu agrem acest termen, să știți. Vorbim despre social dumping social sau despre servicii oferite la un cost uh, inferior uh, față de uh, costul de, de prețul oferit de competitori. Când mă duc la astfel de dezbateri, mi se prezintă capotajul și nici acest termen nu-mi place, deci cabotajul mi este îmi este prezentat uh, așa asemenea unui uh, șofer uh, român de tir fără dinți care conduce o răpciugă de tir pe o șosele neiluminate. Nu, e, e chiar deplasat așa ceva. Pentru că există șoferi uh, care muncesc din greu și care trebuie respectați pentru ceea ce fac, pentru că nu toți șoferii de tir fură motorină din camion și uh, există șoferi foarte cinstiți și foarte buni care lucrează din greu. Da? Și atunci uh, Trebuie să vedem cum putem eficientiza standardele noastre de lucru. Dacă încercăm să limităm uh, libertatea de deplasare a acestor lucrători, atunci niciodată nu vom putea să abordăm uh, problemele sociale la nivel european. Pe de altă parte, dacă încercăm să le permitem ca într-un context legal să își evidențieze problemele, atunci putem împreună să soluționăm această problemă. Dar uh, utilizând acești termeni și blocând discuția, nu ajungem nicăieri. Eh, știm că companiile au politici de eh, responsabilitate socială corporativă, dar, din păcate, realitatea vieții este că eh, mărfurile nu întreabă șoferul de ce naționalitate, de ce cetățenie este. Noi oamenii cu toți avem același comportament. Da? Suntem un homo economicus, cu toții ne dorim să cumpărăm bunuri la prețuri cât se poate de mici. Și atunci, cum rezolvăm această problemă? Voi încerca să reglementez ceva sau intervin în competiție sau uh, ofer un cadru de reglementare pentru competiție care în anumite aspecte trebuie să se comporte într-un fel sau altul. Cum vedem noi uh, viitorul pieței de transport uh, rutier de marfă? Prin libera circulație a mărfurilor și serviciilor, libera competiție în cadrul pieței interne, prin acces egal pentru toți operatorii UE, chiar și în statele membre în care operatorii naționali trebuie să uh, se aștepte la costuri mai mari. Deci și pentru aceștia trebuie să există acces egal la piața de pe un alt stat membru. Dacă cineva poate să ofere serviciile mai ieftin, trebuie să aibă acces pe aceste piețe. Da? Și fiecare operator trebuie să uh, își poată stabili pro, uh, propriile uh, condiții de participare la piață. Susținem reguli simplificate, armonizate în piața internă, pentru că vrem ca regulile să fie predictibile și să existe certitudine. Deci vrem să știm foarte clar care este definiția regii, care, a dispoziției, trebuie să știm care sunt regulile din în fiecare stat membru și uh, nu nu vrem să ni se răspundă, păi depinde unde mergi, definiția e, defini, definiția e diferită de la caz la caz. Nu, noi nu vrem asta, pentru că nu suntem avocați, suntem transportatori și atunci eh, noi vrem o regulă simplă armonizată. Da? Pentru că dacă divizezi piața, atunci eh, știți care sunt consecințele. Deci totul trebuie să fie transparent. Repet încă o dată, nu solicităm, nu nimănui cu atât mai puțin operatorilor, să încalce vreo lege sau să violeze vreun regim juridic. Nu. Vrem doar să utilizăm regulile existente în prezent pe piața internă. Da? Și asta pentru ca consumatorul final în Europa să poată beneficia, indiferent de unde se află în Uniunea Europeană. Și pentru că am depășit timpul meu de vorbire cu 24 de secunde, cred că mă vorbesc aici, domnule președinte. Ja, dann zunächst mal die... Mulțumesc foarte mult și atunci dau cuvântul mai întâi coordonatorilor, timp de un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi fi chiar foarte succint. Deci, dacă avem o piață internă, Uh, chiar și la un level playing field există diferențe. Este o consecință a uh, pieței interne, întotdeauna vor exista diferențe de preț. În același timp, există condiții de lucru care și ele se adaptează și se modernizează continuu. Dar este, pe de altă parte, lipsit de responsabilitate ca un șofer să trebuiască să-și petreacă weekendul într-o parcare, să doarmă în cabina eh, camionului său. Eh, și șoferul eh, de camion, șoferul de tir este un homo economicus, dar este și un individ cu un individ social, cu o personalitate individuală. Și am înțeles că avem reguli suficiente uh, pentru a face posibil acest lucru, dar se pune întrebarea cum se aplică legea și cine este responsabil de uh, aplicarea legii. Inspecția de specialitate, autoritatea reglementare, operatorul sau șoferul. Da? Deci, uh, ni se dau aici tot felul de puncte de vedere, dar uh, trebuie ca cineva să ne explice foarte clar și fără echivoc, poate chiar comisia, cum funcționează această aplicare a legii. Pentru că dacă nu cunoaștem foarte bine uh, faptele la inspecție, atunci lucrurile sunt dificile. Da? Dar oricum, uh, operatorii, deci angajatorii, au un rol foarte important de asumat aici. Mulțumesc. Ismail Ertuc acum. Mulțumesc și din partea mea. Mulțumesc foarte mult domnului Parilo pentru că uh, a clarificat încă o dată că există foarte multe legi, de fapt, pe care trebuie însă să le punem aplicare bine. Am o întrebare către domnul Nisa și domnul Pilard. Vreau să vă dau un exemplu din Bavaria, din Germania. Există firme, firme cunoscute de transport în Bavaria, care au sediul lor, de exemplu, în estul Europei, într-o țară în care au de fapt o firmă cutie poștală și prin această firmă cutie poștală, de fapt, acolo angajează persoane din Orientul Mijlociu, din domeniul Europei de Est, din aceste regiuni și acești lucrători, de fapt, merg prin toată Europa ca șoferi la niște condiții îngrozitoare și foarte mult în Germania. Întrebarea este, așa se înțelege piața internă, așa este concurența, așa trebuie să funcționeze? Mai există alt exemplu, o astfel de întreprindere care are, nu respectă timpii de condus și de odihnă pentru șoferii săi. De exemplu, în uh, Spania angaj, uh, închiriază un spațiu enorm la aeroport, unde după ce au condus șoferii prin toată Europa, își pun acolo camionul și există un contract cu, de exemplu, o companie aeriană low cost, care după aceea zboară cu acești șoferi acasă și îi aduc înapoi la parcarea respectivă după weekend. La toată piața internă și toată competiția, vreau să vă întreb dacă aceasta este ceea ce înseamnă un nivel egal pentru toată lumea? Aceasta e întrebarea mea. Mulțumesc, Robert Sile, acum. Da, mulțumesc foarte mult uh, pentru aceste prezentări foarte interesante, mai ales cea a domnului Nielsen, mi-a plăcut foarte mult. Este într-adevăr interesant să vedem dacă e vorba de dumping social sau de protecționism, de fapt. De ce întreb acest lucru? Pentru că atunci când am început să particip la acest panel, m-a uluit să văd ce se întâmplă, când de fapt singurii care au voie să iasă de pe, din camioane și trebuie să, sunt belgienii de fapt, portughezii trebuie să rămână la Porto și așa mai departe. Numai belgienii au oarecare o reglementare în acest sens. Deci, um, în um, Europa de vest există o piață enormă, ceea ce înseamnă că companiile de transport ar vrea să lucreze și ele pe piața aceasta, dar sunt la periferie și deci cum se pot garanta condiții sociale de lucru pe care companii să ne bazăm? Pe șoferul care lucrează în Belgia și e portughez sau e german și lucrează în Danemarca sau cum credeți că ar fi sigur? Care este regula bună? Care, ce este de fapt piața unică, în, după părerea dumneavoastră, în această problemă a transportului rutier? Mi-e teamă că nu reușesc să găsesc singur un răspuns. Uh, dacă dumpingul social este chiar cel mai grav lucru care se poate întâmpla pe piața transportului rutier, eu zic că suntem într-o poziție greșită acum și vrem pe de o parte să avem o piață unică digitală, vrem să creăm uh, tot felul de piețe unice și la transportul rutier, de exemplu, dar în anumite condiții nu putem să facem concurență într-o lume globală. Mulțumesc, Ghezine Meissner are cuvântul. Mulțumesc foarte mult uh, și din partea grupului liberal către toți invitații noștri. Este clar că vrem să avem o concurență corectă pe piața europeană Știm că avem unitate în diversitate, știm că există cadruri uh, juridice, cadre juridice foarte diferite. Nu se poate să avem totul la același nivel, așa cum spuneți și dumneavoastră, se poate totul armoniza. Am o întrebare, însă domnul Parilon a spus că, de fapt, avem legislație și nu mai avem nevoie de noi legislații. Așa este? Chiar cu adevărat nu avem nevoie de nicio propunere legislativă? Putem să transmitem acum comisiei, care tocmai vrea să ne transmită un pachet rutier, că nu e nevoie de el, de fapt. Și o a doua și a treia întrebare care se adresează mai mult domnului Nielsen și Pilat. În primul rând, Există anumite condiții de lucru cu firme, cutie poștală și dormit în containere și așa mai departe. Există condiții foarte proaste. Cum putem să facem să nu mai există această imagine negativă în transportul rutier? Și în al treilea rând, altă întrebare, ce părere ați avea să avem ca la piloți, la șoferi, să spunem că atunci când sunt în străinătate au timp de odihnă mai mic și când sunt acasă au timp de odihnă mai mare, pentru că așa au mai mult timp pentru familie. Nu se poate face același lucru ca la piloții aerieni. Mulțumesc, Maria Kulenen. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul înaintea mea. Am o senzație destul de ciudată după tot ce am auzit aici. Avem directive, avem interdicția concurenței de loia, neloiale, avem uh, persoane care doresc să câștige mulți bani. Ce trebuie să facem în practică atunci? Trebuie să acționăm la nivel național, trebuie să lucrăm la finanțare la nivel național și deci uh, polițiștii, vame și organele care se ocupă de siguranța rutieră sunt cele care trebuie să acționeze și să supravegheze tot ceea ce se întâmplă sau cum este, după părerea noastră, mai bine? Mulțumesc. Peter Lundgren are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că legislația este un lucru, dar o legislație nu are sens decât dacă este nevoie de ea. Avem probleme foarte mari cu cabotajul mar, mare și știm că unii vin până în Danemarca, nu durează decât 20 de minute, de exemplu, încarcă și după aceea se duc înapoi în Suedia. Deci cred că piața internă se calcă în picioare, ca să spun așa, și în Suedia. Câteodată chiar sunt folosite permise de conducere fraudate, apoi avem uh, acum un tahograf digital care se poate manipula, cu care poți să conduci până la 24 de ore fără pauză. Deci cam așa arată pe transportul, în transportul de mărfuri pe șosele. Și, din păcate, lucrurile nu s-au îmbunătățit. Șoferii sunt obligați, de exemplu, să continue și să încalce regulile de către companiile pentru care lucrează, pentru că aceste, de exemplu, companiile de expediții fac presiuni asupra lor. Și, deci, întrebarea e cum putem să combatem aceste fenomene. În Suedia, de exemplu, am spus că, sigur, salariul e bun, dar dacă vine un șofer și este angajat care are altă naționalitate, se aplică aceste reguli. Și, deci, se încalcă constant, de fapt, regulile pieții interne. Eu cred, deci, că ar trebui să constatăm, în fine, că și uh, firmele de expediții care încalcă regulile. Există aceste reguli, dar ei nu le respectă. Sigur că nu este ilegal, de exemplu, să mm, implici oameni și să angajezi oameni din altă țară, dar este, ceea ce este ilegal este să i exploatezi în acest domeniu nu se poate permite această formă modernă de sclavagism în care, de fapt, firmele de expediții vor mai, din ce în ce mai mult profit și îl câștigă pe spinarea socială a unui șofer care câștigă 500 de euro pe lună. Aceasta este exploatare. Nu putem decât să cerem reguli care să respecte demnitatea umană și nu tot timpul să se facă decizii pe baza profitului. Mulțumesc! Mulțumesc! Marian Jean Marinescu are cuvântul. Mulțumesc. Către domnul Pariliu, ați prezentat câteva date în legătură cu portul de la Anvers din Belgia. Puteți să ne spuneți care este regula pieței interne pe care o încalcă această dată pe care ne-ați prezentat dumneavoastră? Mi s-a părut un discurs foarte naționalist. Și a doua întrebare, dacă aveți lucrători români în uh, Uniune și cum îi protejați? Pentru domnul Nielsen, dacă un companie, o companie este o companie de uh, camioane este în Germania, uh, are o, are o amendă. Credeți că și compania care a angajat această companie trebuie să aibă o amendă și către domnul Pilar dacă România va va elabora o lege, de exemplu, va adopta o lege în care dorim să verificăm cât este plătit un uh, șofer de camion în Germania, ne va permite să verificăm salariul din Germania și către comisie. Care a fost răspunsul guvernului german uh, cu privire la salariul minim pentru uh, șoferii de camion și care este statutul procedurii de infringement pe care cred că dumneavoastră o pregătiți? Mulțumesc! Danke sehr. Jetzt... Uh, Mulțumesc, Pietra Lukașevska, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu există un sector în care să nu existe o încălcare a drepturilor dar acum trebuie să vedem ce putem să facem pentru ca să putem să facem ca aceste texte să fie mai bine respectate. Îi mulțumesc domnului Nielsen care ne-a demonstrat negru pe alb că nu avem destule destule locuri de parcare și cu hoteluri lângă ele pentru ca șoferii să poată cu adevărat să se odihnească. De unde întrebarea mea? Poate că am putea să avem un text care să împiedice constructorilor de automobile să construiască cabine în care să nu se poată odihni, de exemplu, șoferii, în care șoferii uh, să fie după aceea condamnați, obligați să se odihnească în aceste cabine mici pe care le au acum. Vrem uh, prețuri mai scăzute, vrem calitate mai bună, dar cine nu a trecut uh, prin comunism poate înțelege foarte greu ce se întâmplă, dar eu știu foarte bine despre ce se vorbește aici că am trăit în comunism, vedem care sunt prețurile, vedem care sunt textele arhaice pe care ne bazăm și nu trebuie să spunem că concurența este un lucru greșit. Domnul Parilo a spus că salariile sunt mai slabe în anumite state membre în funcție de ceea ce se întâmplă în țara respectivă. Înțeleg, dar ce ați făcut dumneavoastră cu sindicatul dumneavoastră pentru ca un polonez, un roman, român, un bulgar care lucrează în Franța, în Germania sau în Olanda să fie mai bine plătit? salariul acestor persoane este inferior, de fapt, cu mult uh, salariului, uh, de exemplu, din țara respectivă. Și aici e o chestiune de concurență. Cum vrem să facem? Vrem să închidem uh, piața serviciilor de transport în Europa și vrem, în loc să primim operatori terți din afara Uniunii Europene? Sau cum doriți să rezolvați acest lucru? Mulțumesc! Și acum, Jens Nielsen. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Pilar a apărat o linie politică foarte extremă, mi se pare. A spus că piața liberă, piața nu poate să se reglementeze singură, nu poate să funcționeze singură. Și eu sunt de aceeași părere, adică dacă vrem să avem o economie liberală cu răspundere socială, așa cum o spune tratatul, aceasta înseamnă că piața trebuie să fie reglementată, pentru că altfel nu va funcționa. Am o întrebare de aceea. discuția pleacă din ce în ce mai mult de la premiza că legislația este cea care trebuie să stabilească răspunderea. Dacă, de exemplu, o firmă face Volvo, Ikea dorește să facă o comandă, trebuie să se asigure și de felul în care se desfășoară transportul. Și atunci răspunderea este foarte clară. Mulțumesc. Jackie Foster are cuvântul acum. Mulțumesc. Îmi pare rău că n-am putut participa la prima parte a dezbaterii, dar mi s-a părut foarte interesantă partea a doua, oricum. Mi se pare că, într-adevăr, um, pot să vă spun câte ceva, pentru că tatăl meu după armată a fost, uh, într-adevăr, a fost șofer de camion pe distanță lungă. Și știu că există mai multe tipuri de camion, mai multe tipuri de siguranță și asigurarea um, a acestor șoferi în Europa și cu siguranță situația este diferită în statele membre. Însă Trebuie să avem uh, grijă cu limbile, limba pe care o folosesc oamenii atunci când vorbesc despre acest lucru. Mi-e cam uh, groază când începe lumea să vorbească de sclavagism. Sclavagism e sclavagism și eu zic că ar trebui să avem o discuție mai rațională aici. Știm că legislația nu se aplică bine. Știm că există state membre și anumite companii care nu pun în aplicare legislația care a fost deja adoptată. Fie că e vorba de legislație națională sau legislație comunitară și știm și acest lucru trebuie să fie tratat cu responsabilitate din partea Comisiei când e vorba de legislație comunitară sau de către statul membru când e vorba de legislația națională și încălcarea acesteia. Acesta este primul lucru pe care vreau să spun. E vorba de punerea în aplicare a legislației și nu neapărat de mai multe și mai multe reglementări. Un punct foarte bun pe care l-am menționat este cel uh, pe care l-a spus și Dieter Koch, Koch și anume că am fost foarte susținători a unor enclave uh, Uh, sigure în care șoferii pe distanță lungă puteau să parcheze, să fie securizate și șoferul să fie păzit și să existe și anumite facilități, pentru că nu sunt destule și se știe că în statele membre nu sunt destule astfel de spații care să reglementeze problema și cred că oamenii trebuie să facă lobby mai mult pe aceste teme decât uh, înainte. Eu dacă aș fi un șofer, de exemplu, german și aș conduce în Germania, dar acum, de exemplu, vin din Letonia sau nu, cu Robert Sile, vin din Letonia, de exemplu, și trebuie să merg prin Germania și mă oprește și îmi spune acum trebuie să aveți salariu german. Bun, uh, dacă eu sunt un șofer german și eu plec cu Letonia după aceea, unde salariul minim e mult mai mic, ce fac? Îmi pierd jumătate din salariu pentru că trec prin Letonia? Adică e o absurditate acest lucru. Sigur că subsidiaritatea va decide care este salariul pe care trebuie să-l plătim șoferilor noștri și oamenilor care lucrează în această industrie, dar aceste argumente stupide și președintele taie microfonul. Îmi pare rău, nu pot să vă las pentru că altfel după aceea nu mai au cuvântul ceilalți. Pavel Telici, care are cuvântul. Da, știm acest lucru. Dacă îmi permiteți, vreau și eu să fac câteva remarci. În primul rând, n-am niciun dubiu că nu avem uh, aceeași situație între diferitele mijloace de transport. Știu că există companii care nu și tratează șoferii cum trebuie. Uh, nu am niciun dubiu despre faptul că facilitățile în statele membre sunt absolut insuficiente. Nu trebuie să fii Einstein ca să-ți dai seama, doar trebuie să conduci prin diferite regiuni ale Europei și vei vedea că nu există nicio facilitate. Știu că multe trebuie să se schimbe și trebuie să se îmbunătățească. Singura întrebare care se pune pentru mine este dacă acest lucru înseamnă că noi chiar avem nevoie de o reglementare, dacă aceasta chiar înseamnă că noi suntem într-o situație de social dumping acum. Am avut senzația că această chestiune a fost discutată mai ales în ultimii ani, doi ani poate, și în ultimul an și în ultimele luni, și exact atunci când a apărut și discuția protecționismului în Europa. Haideți să nu ne prea încingem, pentru că multe lucruri se schimbă, multe lucruri trebuie schimbate, trebuie pus în aplicare legislația la nivel comunitar și la nivel național. S-ar putea chiar să tragem o concluzie că anumite reglementări sunt necesare, suplimentare, pentru a putea înlătura barierele existente, dar nu voi putea accepta atâta timp cât voi fi deputat în acest Parlament să abuzăm de anumite instrumente pentru ca, de fapt, uh, să nu facem decât să dezmembrăm piața internă. Aceasta este o chestiune serioasă, cu implicații foarte serioase și serios și aceasta este ultima mea remarcă. Trebuie să spun, domnule președinte, dacă aud că 700 de companii uh, belgiene dau faliment și știu că foarte multe dintre ele de fapt nu sunt belgiene și așa mai departe. Aceasta este exact confirmarea a ceea ce v-am spus eu acum uh, câtva timp. Mulțumesc. Mulțumesc, Maria Grapini, acum. Felicit pentru uh, componența panelului doi, m au impresionat foarte mult prezentările domnului Nilsson și uh, domnului Pilar. Trebuie să recunosc că sunt confuză după prezentarea domnului Parilo și îl întreb direct. Poate nu am înțeles bine dumneavoastră ne ați spus că există obligativitate că există legiferat ca șoferul din portugalia care trece prin uh, Belgia, să se contractul lui de muncă se supune Belgiei, legilor din Belgia? Este absurd, după părerea mea, dar poate n-am înțeles bine și în clarificați. Eu nu cred că trebuie să culpabilizăm un sector important cum este cel al transportului și să vorbim că aici totul este negru. Eu cred foarte mult, am lucrat în industrie, am lucrat în textile, am lucrat cu transportatori, nu, toți, nu toate companiile de transport sunt uh, neserioase, mulți se gândesc la uh, problema componenta socială problema este să aibă și posibilitatea de a, de a se deplasa și a avea business pentru că limitarea deplasării în piață mie mi se pare o încălcare de tratat punct. în momentul în care în două mii cinci china a intrat în organizația mondială a comerțului nimeni din uniunea europeană nu s a preocupat că de exemplu intră textile cu prețuri foarte mici. Nimeni n-a spus că e vorba de un dumping. Ori acum, pentru că avem salarii diferite, PIB, PIB diferit pe locuitor, uh, venituri pe locuitor diferite, nu putem să interzicem deplasarea. Și uh, asta cred că trebuie să fie un subiect încheiat. Eu cred foarte mult că uh, standardele sociale și condițiile de viață și de muncă a șoferilor trebuie îmbunătățite, dar trebuie să le și asigurăm locurile, pentru că mi se pare că le spunem să facă baie, dar nu le dăm apă și cadă. Unde să facă baie? E ușor să reglementăm, da, nu mai dormiți în cabină dar nu au unde. Deci, întâi trebuie, înainte de a reglementa, trebuie să asigurăm condiții. Uh, pledez pentru standarde sociale, pentru că sunt în, uh, în uh, grupul social-democrat și sunt în protecția consumatorului, dar trebuie să le asigurăm condiții. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Andrei Deli. Uh, uh, Mulțumesc. O întrebare pentru domnul Pilar. Dumneavoastră v-ați referit la necesitatea unor reguli mai simple și armonizate în domeniul uh, transportului rutier. Aș vrea să știu care este opinia noastră, chiar personală. Ce părere aveți? armonizarea aceasta este posibilă uh, cu regulile actuale între 28 de state membre? Mă refer la uh, ce spune tratatul Uniunii Europene sau înainte de a ajunge la acel nivel de armonizare, poate că trebuie să schimbăm și tratatul în privința transportului. Mulțumesc. Und jetzt Andrei Poreba. Andrei Poreba. Mulțumesc. Uh, domnule președinte, dragi colegi, foarte pe scurt. Știu că aici uh, există tratate, directive și uh, un set întreg de garanții uh, pentru circulația bunurilor, persoanelor, mărfurilor în Uniunea Europeană și nimeni nu pune asta sub semnul întrebării. E un principiu de bază pentru uh, transportul mărfurilor pe cale rutieră în Uniunea Europeană. La ora actuală suntem într-o situație în care un stat membru încearcă să impună niște lucruri altor state. Dumneavoastră uh, ne spuneți că nu avem nevoie de schimbări, că e vorba doar de a aplica și de a preciza mai bine textele în vigoare astăzi. Domnule Nilsson, dumneavoastră spuneți că uh, în legătură cu salariul minim, cu noile texte din uh, noile legi din Germania și Franța, dumneavoastră credeți că uh, Scopul principal nu este de a limita competitivitatea Uniunii Europene în uh, domeniul transportului rutier, oare obiectivul de aici nu este cumva să există un impact asupra șoferilor din Europa de Est? Ne spune președintele, am și eu o întrebare. Se spune că pentru munca egală trebuie să existe remunerare egală. În Germania acum se impune un salariu minim pe economie. Închipuiți-vă ce ar păți un spital german în care asistenta din Germania ar primi un salar și asistenta din Polonia ar primi pentru aceeași muncă acea, salariul obișnuit în Polonia. Ar fi total deplasat și discriminatoriu. Și de aceea, salariul minim pe economie din Germania este valabil pentru toată lumea și trebuie aplicat uniform. Numai că se pune întrebarea cum se realizează acest lucru. Am avut o întrevedere anul trecut cu ministrul polonez al eh, transporturilor și eh, discutam tocmai situația eh, camioanelor poloneze în Germania. Sigur că pentru un șofer polonez o astfel de condiție de lucru ar fi excelentă, dar pentru cei germani ar fi dezavantajos. Numai că l-am întrebat ce faceți și atunci ce o să faceți când în Polonia peste trei ani nu o să mai aveți șoferi de tiruri și că toți șoferii de tiruri îi veți importa din România și în Bulgaria. Și atunci a zis, da, într-adevăr, este o problemă. Deci nu este numai o problemă a transportatorilor sau a șoferilor de tir, ci este vorba de evitarea uh, uh, plătirii taxelor. Este evaziune fiscală. Pentru că Transportatorile sunt peste tot în Europa și se deplasează peste tot în Europa, dar firmele lor undeva se ascund într-o uh, căsuță poștală cu, într-o țară cu un regim fiscal avantajos. Da? Din păcate, nu ne rămâne mai mult de 3 minute pentru răspunsuri din partea fiecărui orator. Vă rog. Uh, domnul Parilo, mulțumesc foarte rapid. Le uh, dumping social. Mulțumesc. Dumpingul social, regulile de piață, care sunt încălcate. Da, sunt încălcate, sunt încălcate în mod regulat. Cum? Mi-ați dat un exemplu, vorbeam de români, nu? 20 de șoferi români cu un contract de muncă slovac lucrează de 2 ani jumate din portul Anvers E normal să fie plătiți la salariul român? Nu. E ilegal, este o infracțiune, o infracțiune condamnabilă. Trebuie aplicată legea și legea este clară. Există o sentință a Curții Europene de Justiție din 15 martie 2011 unde se cere aplicarea regulilor. Regulile este foarte clară și trebuie aplicată. 2. Ce să facem la nivel național european? Da, directiva cu privire la detașare 96 pe 71 există din 1996 Oare vreodată Comisia Europeană a pus întrebarea vreunei țări dacă aplică regulile pentru transportul rutier, da și cum și de ce? Nu, din 1996. Lumea credea că este numai pentru sectorul construcțiilor, dar nu este așa. Trebuie aplicate regulile peste tot, toate regulile. Un alt element, Roma 1. Este clar, regulamentul 593-2008 este foarte clar. Uh, trebuie însă aplicat. Dacă un șofer, o întreprindere, portugheză, de exemplu, lucrează din Germania pentru a merge în orice altă țară din Germania, este dreptul de lucru, de muncă german care se aplică așa este. Este vorba de regula 593, 98, 2008 care se aplică, este Roma 1. Problema este acum că la nivel național și la nivel european uh, și auzim același lucru de la Comisia Europeană, că trebuie aplicate regulile, trebuie să le aplicăm. Noi nu avem reguli noi, se aplică regulile care există, trebuie un puțin mai multă armonizare, poate că da, aceasta se poate, dar ceea ce cerem noi este că noi suntem pentru libera circulație a bunurilor, a persoanelor și a serviciilor, dar toată lumea trebuie să respecte regulile în toate țările, trebuie respectate regulile, pentru că astăzi nu se respectă. Și ca să terminăm, de fapt, 95% din dumpingul social se efectuează de către întreprinderi belgiene, franceze din Olanda, Germania, Italia, Spania sunt aceste întreprinderi care fac dumpingul social, care deschide de fapt o întreprindere cutie poștală în altă țară și problemul este un paradox, este că persoanele care pierd bani de fapt sunt șoferii români, polonezi și România și Polonia pierd foarte mulți bani din cauza că nu respectă și nu se obligă să respecte regulile, pentru că dacă se respectă regulile, securitatea socială, care e mult mai importantă, ar intra în casele în venitul acelor țări. Și eu mă întreb de ce nu se dorește respectarea acestor regulilor, reguli pentru că aceasta ar aduce venituri țărilor acestora. Deci, pe scurt, ce facem cu problema șoferilor? Păi trebuie noi să ne ocupăm juridic de respectarea acestor reguli. În fața tribunalelor va trebui să îi ajutăm să-și respecte, să-și ceară drepturile, pentru ca sindicatele și solidar Noșcu, de fapt a scris o scrisoare foarte frumoasă Comisiei și Ministrului polonez pentru a cere să se respecte odată aceste reguli, pentru că șoferii polonezi vor să fie considerați în demnitatea lor și nu vor să fie considerați ca o marfă care sunt plătiți la 500 de euro pe lună și cu perdiemul vreau să vă amintesc că acum două săptămâni a fost o sentință a Curții Europene de Justiție care a condamnat că perdiemul nu este un salariu. Deci perdiemul, diurna, cel 45 de euro care se dau pe zi nu sunt legale, sunt ilegale, nu este vorba de salariu, trebuie să se respecte regulile. Jetzt hat aber nicht Herr Marinescu das Wort. Domnul Marinescu nu are cuvântul acum, ci Michael Nielsen. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru întrebări. o să încerc să răspund la ele una câte una și fără să fie prea multe emoții în joc, pentru că sunt cam multe emoții pe aici prin uh, sală. Deci, domnul Van den Camp, uh, Ați spus că se petrec săptămâni în cabina de șofer. Să nu uităm însă că există foarte multe companii, de exemplu din Polonia, de exemplu, care sunt uh, fac transport legal și care, de fapt, aș dau faliment, nici măcar nu pot să ajungă în Spania. M-am, gândit, m-am întâlnit cu un șofer Spania care n-a mai putut să se întoarcă înapoi și deci a trebuit să se ducă să se odihnească undeva uh, o săptămână, pentru că așa era regula. Deci haideți să nu folosim uh, cuvinte precum sclavagism modern sau și așa mai departe. Ați spus-o, domnule Vandenkamp, ba da. Acum, punerea în aplicare a legilor, da, trebuie să fie puse în aplicare legile. Domnul Ertug a întrebat dacă este în regulă ca în Bavaria să fie persoane care stau acolo mai mult timp. Da, poate că regulile trebuie clarificate. Poate că n-ar trebui să poată să stea o jumătate de an acolo doar transportând în Bavaria. Dar aceasta pentru că regulile nu sunt clare astăzi. Nu sunt clare. Sunt total neclare. Deci trebuie să clarificăm acest lucru. Nu sunt de acord cu colegul meu de lângă mine că nu trebuie să ne uităm la reguli. Nu, nu trebuie să vedem ceea ce trebuie clarificat, pentru că altfel ies ca ciupercile de peste tot toate aceste probleme. Și aceasta ar însemna și să creăm o concurență loială, așa cum ne dorim. Asta este ceea ce încercăm noi să facem când ne gândim la concurența loială, așa cum a spus-o mai mulți colegi, de fapt, și onorabili deputați. Doamnă Meissner, ați menționat companiile cutie poștală. Acestea sunt ilegale, aceste companii. Dar sunt o realitate. Da, da, atunci haideți să facem ceva, închideți-le, vă rog frumos, pentru că ruinează afacerile pentru toți cei care sunt cinstiți. Deci, dacă e ceva ilegal, faceți ceva pentru ca să nu mai fie ilegal. Nu mai încercați să arătați cu degetul pe o întreagă branșă, o întreagă breaslă de 5 milioane de persoane care lucrează tot ceea ce se întâmplă, tot, care, tot ceea ce mâncăm noi pe mese, tot ceea ce ne transportă, ei ne le aduc. Deci, Trebuie să ne uităm poate la legislația existentă în momentul de față și să încercăm să clarificăm care sunt problemele, este evident și fără să ruinăm libertatea de a oferi servicii și fără să ruinăm libertatea de a face concurență. Pentru că altfel ne întoarcem înainte de 92. Vreți înapoi înainte de 1992, unde aveam două, nu 28 de reguli, aveam câteva reguli, dar diferite. Soluția UE s-a menționat. Da, considerăm că trebuie să existe o soluție la nivelul UE. Nu considerăm că trebuie să existe o soluție națională și cu siguranță nu 28 de soluții naționale. E nevoie de o nevoie, deci este nevoie la nivel național să se pună în aplicare legile, așa cum s-a făcut, de exemplu, în Belgia, când, de exemplu, s-au pus ofițeri de uh, respectare a legislației pe pe stradă și în Danemarca, unde, de exemplu, au făcut același lucru cu paznici, practic, de punere în aplicare. Nu vreau să trec prin toate punctele, dar una, ultima, vreau să răspund la ea. Salariul minim. 22 de state membre din Europa au un salariu minim. Nu este nicio problemă să ai un salariu minim. Ceva ce este grav este ce se întâmplă în Germania, felul în care și-a introdus acest salariu minim și cum l-a aplicat uh, unui uh, domeniu foarte mobil, cum este transportul internațional. Aici e o problemă. Aceasta e problema și noi, dacă am avea 28 de state membre care ar face acest lucru, am fi într-o mare problemă și sper ca în unele state membre să avem mai puține, am avea salarii minime mai minime decât în altele și atunci să vedeți complicat e cum am putea să fim competitivi în fața lumii, pentru că de fapt este vorba de o piață mondială. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul pilar. Yes, uh... I completely agree with uh, Michael here. Uh, the letterbox companies, if, if it's illegal... Do... Sunt de acord dacă se petrec lucruri ilegale, luptați împotriva lor, nu așteptați să acționăm noi cu aceste cutii poștale. Puteți face o listă neagră sau orice, dar faceți ceva. Directiva detașării e interesantă pentru că uh, a fost uh, uh menită pentru industria de construcții dar uh, cum funcționează această directivă a detașării pentru transport, care e mobil? Durată trebuie să decideți. De exemplu, operațiile de cabotaj pe hârtie, acolo se aplică detașarea. Însă, cum funcționează lucrurile în realitate? E obligația angajatorului străin, nu a uh, contractantului național, să, se fa- să facă să, să respecte regulile. Bun, uh, dacă un șofer polonez pleacă în Germania și face operațiuni de cabotaj trei pe săptămână, apoi merge în Danemarca, apoi în Suedia și face același lucru și în Finlanda la fel. Deci a lipsit din țara sa timp de trei săptămâni, dar unde anume a fost detașat? Spuneți-mi dumneavoastră, că eu nu-mi dau seama. Deci, regulile existente sunt oare clare și concise? Eu nu cred. Nu există definiții clare. De exemplu, 1072, după ce ai făcut un transport internațional. Dar ce este un transport internațional? Sau cât, uh, cât, uh, cât anume reprezintă transport internațional? Ce, pot să fac un, o operațiune de uh, cabotaj? Oricum, regulile trebuie să fie făcute mai clare. Acum vorbesc în nume personal, eu consider că astăzi avem reguli existente care nu comunică una cu cealaltă. 1072 nu, com nu comunică cu uh, 92 per uh, 96. Deci regulile nu sunt interconectate. Aș avea multe exemple în care regulile existente pur și simplu nu se articulează una cu alta. Singurul mod de a funcționa e să existe un sistem uniform european la nivel european. Regulile actuale nu sunt nici înțelese bine, nu știu dacă e intenționat sau nu, dar iată, am primit un telefon, nu, nu l-am, n-am răspuns, dar am verificat cine era și chiar acum un camion a fost stopat în sudul Suediei, uh, venise încărcătura pe mare, deci iată un, un transport combinat, șoferul străin a, a șofat 96 de kilometri, iată, cu directiva transportului uh, combinat și poliția spune că e un caz de cabotaj ilegal. Trebuie să vedem cum stau lucrurile. Sigur că uh, protecția socială trebuie luată în serios, clar, dar și competiția liberă și li, uh, mișcarea, circulația liberă reprezintă bazele și dacă sunteți de acord putem lucra pentru beneficiul europenilor. Dar cuvântul cheie este că lucrăm. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult uh, tuturor invitațiilor, vă mulțumesc pentru această dezbatere extrem, extrem de vie. Eh, cu aceasta eh, dezbaterea s-a încheiat. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Thank you. Eh, for coming. Thank you. Now we have Commissioner Bulls, if you want to If you want to discuss, please go out. Dacă vreți să discutați, vă rog să o faceți afară, pentru că noi vrem să continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. Ja, wir kommen nun zu dem Meinungsaustausch mit der Trecem acum la schimbul de opinii cu doamna comisar Bulci despre programul de lucru 2016 al Comisiei și Aș vrea să o salut mai întâi pe doamna comisar. Bun venit la noi în comisie. Aș vrea să vă amintesc că prima noastră reuniune cu doamna Bulț este chiar aceasta, pentru că ultima dată a venit la Comisia Tran pe 2 decembrie 2014, deci acum ceva vreme. Schimbul de opinii de astăzi are loc în cadrul așa numitelor dialoguri structurate. Dialogul structurat între Parlament și Comisie este stabilit în acordul cadru dintre instituțiile noastre și uh, comisara uh, ne-a prezentat la începutul acestei, uh, la începutul audierii dumneiei uh, ceea ce dorește să facă în cadrul acestui dialog uh, structurat. Astăzi e vorba de programul de lucru 2016, bineînțeles că membrii pot pune întrebări și despre programul de lucru 2015, pentru că nu ne uităm numai la viitorul îndepărtat, ci și la viitorul apropiat. Doamna Bulț, aveți astăzi cuvântul pentru 5 până la 10 minute, pentru că trebuie după aceea să folosim uh, timpul pentru dezbatere, pentru că după aceea vă mai dau încă o dată cuvântul. Există deja multe persoane care doresc să ia cuvântul și uh, vreau să vă dau mai întâi cuvântul dumneavoastră, domnul comisar. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat ocazia să vin în fața Comisiei dumneavoastră pentru transport și turism și să vă explic câteva puncte despre care a vorbit deja domnul Kramer. Aș vrea să vă explic ceea ce planificăm să facem în anul acesta și ceea ce vrem după aceea să facem pentru anul 2016. Există foarte multe elemente pe care nu voi avea timp să vi le expun în 15 minute, însă voi încerca să mă limitez la elementele cele mai importante pentru ca să văd cum evoluează aceste elemente strategice și după aceea voi răspunde, bineînțeles, întrebărilor dumneavoastră pe temele pe care nu veți fi primit între, informația suficientă în discursul meu introductiv. Permiteți-mi mai întâi să subliniez un lucru. Îmi cer scuze, în primul rând voi citi de data aceasta. Nu-mi place de obicei să citesc în fața dumneavoastră, însă, fiind dat că este foarte mult de zis, nu voi putea folosi bine timpul dacă încerc să vă explic cu cuvinte proprii ceea ce vreau să vă spun, așa că permiteți-mi, vă rog, să citesc uh, acest discurs care a fost pregătit uh, cu o mare atenție pe care și revizuit de asemenea și văzut de către mine, pentru că sunt de acord cu tot ce scrie aici, bineînțeles. Aș vrea, în primul rând, să mă, să mă, să, să mă plec asupra programului 2015 de lucru al Comisiei și aș vrea, în primul rând, să subliniez că numai la patru luni după do- începutul 2015, Comisia a adoptat deja câteva inițiative importante în sectorul de transport. Cred că mă gândesc aici neapărat la Fondul European pentru Investiții Strategice FACE, la cadrul uh, strategic pentru Uniunea Energetică și la pachetul pentru piața unică digitală pe care, o să, pe care l-am adoptat. Aceste inițiative orizontale au fost importante pentru că vor contribui la modernizarea, decarbonizarea și digitalizarea economiei europene în mai multe sectoare, incluzând sectorul transportului. De asemenea, sunt foarte importante pentru că se referă la măsuri care vor veni în viitor și care sunt specifice transportului și voi reveni asupra acestui punct mai, devreme, mai târziu. În ultimele patru luni ne-am uh, ocupat foarte mult și de implementarea legislației existente. Am adoptat legislație secundară în mai multe domenii ale transportului, de exemplu securianța rutieră, accesul la uh, șosele și standarde tehnice și la implementare, de exemplu, am rămas în continuare cu aceasta ca prioritate pentru programul de lucru al Comisiei pentru viitor. Să trecem acum la primul uh, pachet, dezvoltarea din domeniul pachetului aviației, stimate domnule președinte, stimați deputați. Printre cele 23 de inițiative FAR pe care le-a anunțat Comisia în 2015 era și pachetul aviației. Industria aviației se află sub presiune foarte mare și sunteți probabil cu toții de acord cu mine. Este foarte importantă această industrie pentru economia noastră în general. Știu că foarte mulți sunt de acord cu mine în ceea ce privește îngrijorarea legată de competiția internațională, conectivitatea, congestia și mai ales tehnologiile precum dronele și alte aspecte de mediu care țin de toate aceste evoluții. De aceea trebuie să facem față acestor provocări într-un mod cât se poate de amplu și acesta este mesajul meu cel mai important. Avem nevoie de o vedere foarte amplă și pachetul de aceea va conține și uh, mai multe comunicări cu privire la provocări și la măsurile care sunt necesare pentru a îmbunătăți competitivitatea în sectorul aviației, în general. Împreună cu o strategie a aviației vom propune de asemenea și inițiative legislative care vor permite începerea negocierii pentru semnarea mai multor acorduri la nivelul Uniunii Europene care sunt în domeniul aviației și sunt generale. De asemenea, lista finală a acestor uh, mandate va face ca Comisia să rămână determinată, hotărâtă să implice și parteneri uh, din statul uh, din Golful Mexicului, din uh, China sau alți parteneri din lume. Nu sunt încă în măsură să vă pot informa despre lista exactă a acestor parteneri, pentru că în continuare este în lucru și analizăm situația în momentul de față să vedem cine poate să facă parte din această listă și deci din acest pachet. Însă aceasta va depinde, desigur, și de rezultatele consultărilor cu uh, actorii noștri, um, actorii implicați, care s-a terminat pe 10 iunie și care uh, va duce și la mai multe studii de impact și la deliberări ulterioare între colegi. Însă, acest pachet va include și o revizuire a așa, numitei, așa numitului regulament EASAP care se, oferă de, care se referă la aspectele de securitate în sectorul aviației. Se va referi și la drone. Știu că aveți uh, un raportor, doamnă Foster, sunteți raportor pe drone și domnul Sasoli de asemenea și abia așteptăm să vă putem uh, ajuta în acest dosar. Ne bucurăm de cooperarea pe care am avut-o deja pe acest dosar. Înainte să continui, vreau să vă amintesc că în momentul de față are loc o consultare publică deschisă, după cum am zis și înainte, și vă rog să participați la pachetul aviației. Suntem așadar în timp, în calendarul nostru și vreau să transmit acest pachet uh, colegiului uh, pentru ca să se adopte în al patrulea trimestru al acestui an. Permiteți-mi acum să trec la refit. Probabil că ați notat că programul nostru de lucru pe 2015 conține 8 acțiuni refit care sunt uh, legate de transport, adică peste o zecime din totalul care a fost adresat Comisiei în total general. Aceasta arată că o nevoie de mai bună reglementare, simplificare și reducerea sarcinii administrative sunt într-adevăr cauze potrivite. Revizuirea legislației existente este deja în curs și vom raporta cu privire la aceasta în anul acesta mai târziu. Permiteți-mi însă să menționez și că rezultatele preliminare pe care le-am avut deja în anumite cazuri arată că există o marjă de a clarifica, simplifica și de a ținti mai bine și în același timp actualiza legislația europeană. Acțiunile REFIT ar putea să ducă la propuneri legislative noi în 2016 și 2017 și permiteți-mi, vă rog, să vă dau câteva exemple în acest sens. În primul rând, legislația cu privire la siguranța navală pentru pasagerii UE care trebuie să fie mai proactivă și nu numai una reactivă. Accidentele majore nu pot fi însă singurul moment când trebuie să ne gândim la politica de securitate pe nave, navele de pasageri. Acesta este un argument puternic. Al doilea punct, directiva cu privire la transportul combinat. Această legislație este foarte importantă pentru a putea ajunge la obiectivele noastre de intermodale pe care le-am stabilit în în um, documentul în Cartea Albă 2011. Și apoi, a treia, directiva cu privire la siguranța tunelelor care ar putea face parte din uh, managementul sau gestiunea infrastructurii de siguranță. Permiteți-mi să vă mai menționez câteva alte inițiative pentru 2015. Înainte să pregătim programul de lucru al Comisiei pentru 2016, fără încercarea de a fi exhaustivă, aș dori să vă transmit câteva din inițiativele importante care ne vor ocupa în acest an. Vrem să anunțăm așadar mai întâi ținta europeană de a reduce um, victimele în ceea ce privește uh, victimele accidentelor de pe șosele, care seamănă cu țintele de reducere a deceselor, bineînțeles. Vom vedea cum vom colabora cu Comisia, cu Parlamentul, îmi cer scuze, pentru ca să putem face progrese în acest sens pentru a reduce numărul de răniți. În iulie am uh, propus de asemenea, o, făcut o propunere legislativă pentru a îmbunătăți accesul la informații și date cu privire la călătorii și trafic um, public și private, care stabilește condițiile de asemenea pentru stabilirea acestor date și în același timp este uh, într-adevăr o premiză pentru dezvoltarea unor uh, servicii de mobilitate inovatoare, un exemplu fiind uh, călătorile multimodale și serviciile de informații. Anul trecut în anul acesta, am cer scuze mai târziu, uh, vrem de asemenea, vreau să propun colegiului de comisar o strategie amplă pentru a ne apuca și de combaterea poluării fonice și în același timp aș vrea să menționez și revizuirea cărții albe din 2011 pentru ca să încercăm să adaptăm uh, prioritățile noastre din transport la mediul care se schimbă și în acest sens să salut uh, raportul pregătit de domnul Van de Camp și mulțumesc pentru acest raport anticipat. Am discutat deja cu dumnealui despre conținutul raportului și cred că acesta va fi un input important pentru noi. În septembrie vom avea o conferință pentru a rezuma uh, consultările publice care au avut loc. Deși aceasta nu poate să intre direct uh, sub uh, programul de lucru. Vreau să menționez de asemenea că cu statele din Balcanii de Vest am stabilit să extindem rețelele TNT în regiune și în iulie vom avea o finalizare a proiectelor selectate pentru TNT, care trebuie să fie finanțate din prima tranșă vreau să vin să raportez în fața comisiei dumneavoastră dacă sunteți de acord pentru a vedea ce se întâmplă cu acest proces de selecție după ce își adoptă comisia decizia finală. Stimate domnule președinte, stimați deputați, permiteți-mi acum să trecem la programul de lucru 2016, program de lucru și pregătirea acestui program de lucru pentru 2016. Ne aflăm încă într-un stadiu foarte uh, incipient al pregătirii acestui program și discuțiile vor uh, continua. Mai puteți contribui și influența conținutul acestui program. Acestea fiind zise, noi lucrăm la anumite inițiative specifice care trebuie să vină apoi pe uh, să intre în funcțiune pe 2016, în 2016 și prioritatea mea va fi așa numitul pachet uh, al pachetul transportului, pachetul road package. Um, de asemenea, Uniunea Europeană trebuie să își aplice legislația într-o manieră mai armonizată și legislația transportului rutier trebuie să fie clarificată și simplificată. Lipsește aceeași premiză pentru toți transportatorii rutieri și aceasta duce la o folosire mai puțin optimală a flotei de vehicule și a capacității de infrastructură rutieră. Situația a fost constatată de către Comisie și în strategia pentru Uniunea Energetică, care are deja un plan de acțiune pentru inițiativele de transport, pe care vreau să le includ însă și în pachetul rutier de anul viitor. Voi încerca mai ales ca acest pachet rutier să conțină propuneri legislative și non-legislative și să se referă la trei aspecte esențiale. Primul, infrastructura rutieră și extinderea principiului uh, poluatorul plătește pentru a crea aceeași condiții de plecare pentru toate modurile de transport. Avem nevoie de um, reguli de taxare mult mai bune pentru a ne asigura o finanțare sustenabilă a infrastructurii și trebuie să promovăm și dezvoltarea unor platforme pentru a avea sisteme interoperabile care să ofere cetățenilor și um, întreprinderilor o um, experiență de călătorie fără probleme, fără obstacole și care să faciliteze și crearea unor servicii suplimentare. Prima reacție din partea statelor membre este foarte pozitivă și deja avem state membre care au voluntariat pentru a face parte din plutonul de testare, pentru ca să ne asiste așadar într-o mai bună pregătire a acestui pachet. Al doilea punct. Accesul pe piață. Astăzi, în continuare, există prea multe bariere în piața unică pentru transport, de exemplu, serviciile interne de către autocare și autobuze care sunt în continuare nedeschise competiției în statele membre, în mai multe state membre și regulile de cabotaj sunt foarte dificil de aplicat pentru transportatorii rutieri și duc la o abordare inconsistentă în statele membre. Trebuie să asigurăm așadar aceleași condiții cu regulile similare care să se aplice în toate statele membre. Și am fost încurajat uh, de statele membre care doresc să se discute despre acest subiect, intenția noastră fiind, desigur, să dăm curs acestei rugăminți. În al treilea rând, um, aspectele sociale și de siguranță sau securitate. Am mai subliniat cu multe ocazii că aspectele sociale vor fi parte din prioritățile mele și eu cred că regulile sociale existente trebuie să fie simplificate și mai ușor aplicabile. Formarea și calificarea lucrătorilor uh, în domeniul transportului rutier trebuie să fie îmbunătățită și trebuie să avem uh, și ajutor pentru, de la autoritățile naționale pentru a pune în aplicare aceste reguli. Și m-ar interesa părerea dumneavoastră în ceea ce privește crearea eventuală a unei agenții de transport în Europa. Dacă nu o doriți, nu o să o propun, dar dacă dumneavoastră considerați că este necesară și mă susțineți și dacă sunteți interesați în crearea unei astfel de agenții, vom putea să o facem parte din pachetul rutier. Aspectele sociale vor fi de asemenea pe agenda conferințelor uh, sociale pe care le vom organiza împreună cu Comisia TRAN și Comisia pentru Ocupare și cu comisarul, comisara Tyson în iunie. Sunteți invitați, desigur, să participați activ la aceste conferințe și sper să puteți cu adevărat să aveți uh, o implicare puternică în această uh, subiect. Sper de asemenea să putem să adresăm, să abordăm toate modurile mijloacelor de transport. Acest pachet foarte ambițios va fi așadar prioritatea mea absolută pentru 2016. Va trebui însă să continuăm să lucrăm și la alte dosare importante. De exemplu, în legătură cu finanțarea transporturilor, vom avea două noi apeluri de oferte sub CEF pentru coeziune, pentru statele membre care fac parte din coeziune și uh, Vreau să vă amintesc, de exemplu, și um, în legătură cu programul SESAR. Vrem, de asemenea, și ca fondul strategic să fie implementat corect. Deci, fondul uh, pentru investiții strategice, fondul EFSI. În ceea ce privește digitalizarea, aș dori să lucrăm pe mai multe inițiative, de exemplu, în domeniul transportului fluvial intern pentru a îmbunătăți eficiența canalelor și râurilor noastre și pentru a le integra în lanțul logistic multimodal, pentru că acesta face parte din uh, directiva de uh, sistemului de informații uh, fluviale. În 2016 trebuie să mai lucrăm și la alte inițiative care au fost pregătite pentru 2017, cum ar fi revizuirea directivei cu privire la promovarea uh, unui transport uh, rutier curat și eficient energetic și strategia Comisiei pentru accelerarea decarbonizării în transportul rutier. Aceasta include un plan de acțiune de, pentru combustibili biologici, biofuel de generația a doua și a treia sau o altă alternativă de combustibil sustenabil. O alt, un alt jalon este conferința COP21 în decembrie la Paris, în care va trebui să participăm împreună cu ICAO și IMO și să încercăm să facem progrese în ceea ce privește politica climatică și eu voi pleda în continuare pentru o soluție globală la provocări globale. Și în uh, concluzie, stimate domnule președinte, stimați deputați, astăzi este o oportunitate pentru dumneavoastră de a informa Comisia Europeană despre ceea ce consideră Parlamentul că ar trebui să fie prioritățile pe care să se concentreze în programul de lucru al Comisiei pentru 2016. Mă bucur să ascult părerile dumneavoastră și uh, toate îngrijorările pe care le aveți și ceea ce considerați că este important în statele noastre membre și Sper să putem să abordăm uh, într-o manieră cât se poate de amplă toate aceste probleme. Înainte să vă dau cuvântul, însă vreau să vă rog să nu uitați și de dosarele legislative pe rol, pentru ca să putem să continuăm și să adresăm noi provocări și de deci, să completăm uh, finalizarea unor propuneri, precum ar fi, de exemplu, pachetul al patrulea feroviar și serviciile portoare și am auzit că cel puțin a fost o reuniune foarte de succes în această dimineață și sunt foarte bucuroasă să aud acest lucru. Încă o dată, susțin uh, mă bazez pe susținerea noastră activă și acum, bineînțeles, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Dank. Mulțumesc pentru această prezentare. Avem astăzi însă o presiune de timp foarte clară și foarte multă lume dorește să ia cuvântul și de aceea să începem cu coordonatorii. Doar un minut. Avem atât de multe persoane pe lista vorbitorilor și suntem foarte interesați să ascultăm și un răspuns probabil la întrebări. Dacă întrebările sunt scurte, doamna comisar poate să aibă timp după aceea să răspundă. Așadar, un minut coordonatorilor, vin v-am de cam, vă rog. Voorzitter, dank u zeer. Misschien is het verstandig om... Domnule președinte, vă mulțumesc. Poate că uh, ar fi fost mai bine să o invităm pe doamna comisar Bulls mâine dimineața și nu marți seara la 17.30. Da, asta a fost doar o propunere. Vă mulțumim pentru prezentarea acestui plan de lucru foarte ambițios. Vă doresc succes în împlinirea sa deja mă îngrijoram unde rămâne cel de-al patrulea pachet feroviar și regulamentul privind serviciile portoare. Dar chiar în sfârșitul uh, prezentării noastre spuneați că continuați uh, deliberările pe marginea acestor două dosare. Mă bucură foarte mult că ați început cu FC și cu piața internă în domeniul uh, transporturilor și noi, partaj, și noi suntem interesați de noile energii, de pachetele inteligente, de servicii, de piața internă digitală. Uh, cunoaștem uh, poziția Comisiei la, vis-a-vis -vis de TNT, FC și celelalte uh, proiecte importante. Cum veți juca deodată la aceste trei mese? Și tocmai am avut o dezbatere foarte emoțională privind situația șoferilor de tir și chiar în sfârșitul intervenției dumneavoastră ați vorbit despre Agenția Europeană pentru Șosele. Vreau să ne elaborați puțin uh, pe această temă. Nu vreau mai multă birocrație din partea europeană și vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc că timpul este depășit. Să știți că am încercat din răsputeri să obținem un, o întâlnire mâine, înainte de masă și, din păcate, doar astăzi am putut <clears throat> să integrăm în programul nostru această reuniune. Sper că pe viitor o să avem totuși mai mult, mult timp. Ismail Ertuc. Bine ați venit, doamnă comisar, în Parlamentul nostru. Întrebarea mea se limitează astăzi, în mod excepțional, pe sectorul aviației. Un studiu finanțat de Comisia Europeană uh, a arătat că modelul Pay to Fly, în care tinerii piloți mai întâi plătesc uh, o taxă de 60.000 de euro și apoi uh, trebuie să uh, presteze ore de zbor pentru a-și merita licența de zbor, acest, acest proiect este foarte chestionabil. Dacă puteți să reacționați, vă rog. În Germania, pe de altă parte, există un surplus de 18% de piloți, ceea ce duce la o, la în situația în care piloții caută de lucru, nu au de lucru și uh, sunt avantajate în uh, dialogul social uh, companiile aeriene. Și apoi, cum este posibil ca o firmă norvegiană să își înregistreze activitatea în Irlanda, să plătească un, să se supună un, unui regim fiscal uh, avantajos în care angajează uh, piloți din uh, Orientul îndepărtat. Mulțumesc. Domnul Zile. Mulțumesc pentru prezentarea programului nostru de lucru pentru anul viitor și vă mulțumesc pentru promisiunea făcută de a reveni în mijlocul nostru pentru elaborări suplimentare în legătură cu facilitatea Connecting Europe pachetul rutier, uh, cu siguranță că uh, va fi dificil de uh, propus în, într-o manieră echilibrată și trebuie să vă spun că acum câteva clipe am transpirat cu toții la dezbaterea privind situația șoferilor de tir. ECR-ul nu poate susține o agenție pentru șosele. Care ar fi obiectivul acestei agenții. Dacă ar fi să, sub, să supravegheze condițiile de cabotaj, atunci nu cred că ar fi o funcție pentru o agenție nouă de tipul acesta. Deci vă rog să reacționați pe scurt la această întrebare. Și pentru a reitera chestiunea uh, adusă în discuția de colegul meu Ismail. Uh, cum uh, propuneți să combateți dumpingul social în sectorul aviatic? Mulțumesc foarte mult. În primul rând sunt de acord cu ce ați spus. ICAO și IMO, într-adevăr, trebuie să încercăm să găsim o soluție globală cu aceste două organizații. E cel mai bun lucru pentru transport și apoi digitalizarea um, transportului naval, poate prin ce am putea să facem mai multe. O um, remarcă despre agenția despre care ne-ați uh, întrebat. Eu nu sunt pentru crearea unei noi agenții care ar costa foarte mulți bani și nu ar simplifica lucrurile neapărat. Din partea grupului meu, clar, nu, nu vrem o agenție de transport și o, două întrebări. Una se referă la pachetul uh, transportului Uber, Uber uh, problema Uber în momentul de față de actualitate și, doi, Gibraltarul. Nu am putea să clarificăm această problemă de suveranitate și să o separăm de conectivitate, pentru că ați vorbit de conectivitate și poate că spuneți că trebuie să legăm Gibraltarul cu restul Europei, poate am putea să ne concentrăm în cadrul uh, cerului unic european, poate și să găsim o soluție pentru această problemă. Mulțumesc, Karima Delia acum. Mulțumesc, domnule președinte. Este o mare plăcere să vă văd în această comisie și prima mea întrebare este foarte rapidă. Ați uh, vorbit despre conferința COP21 în decembrie la câteva, în câteva luni, deci vreau să știu cum dorește comisia să pună politica transporturilor în inima negocierilor pe tema climei. Aceasta este uh, o întrebare foarte importantă pentru mine, pentru că se, vedem că din ce în ce mai multe trenuri de noapte au dispărut, de exemplu, în Europa și vreau să întreb dacă Comisia va vrea să promoveze revitalizarea trenurilor de noapte în Europa. A treia întrebare și repede, domnule președinte, joia trecută guvernul francez a decis să oprească toate investițiile pe, autoruta, pe autostrada feroviară Atlanticului, care este o parte a coridorului Atlantic, așa cel numit uh, faimos coridor. Există multe consecințe grave a acestei opriri și mai ales în legătură cu RTT-urile. Vreau să știu dacă veți, conect, veți contacta guvernul francez și dacă vreți să faceți ceva împotriva acestei decizii și dacă ce vreți să faceți cu guvernul român care dorește să închidă până la 40% din rețeaua feroviară din România și cum va afecta acest lucru RTT-urile și legislația um, EMI și uh, TNT-ul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Peter Lundgren acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Foarte pe scurt, nu avem foarte mult timp. Vrem mai puține accidente, ați spus, în transportul rutier. Acesta a fost unul din obiectivele noastre și uh, dumpingul social trebuia să fie împiedicat pentru ca șoferii să nu fie obligați 24 de ore să conducă în Europa fără pauză. Cred că în această branșă foarte mulți nici măcar nu știu despre ce e vorba, ce se întâmplă aici. 300 de euro pe lună primesc unii șoferi și lucrurile merg complet strâmb. Apoi se mai întâmplă ca, de exemplu, regulile de cabotaj să se aplice, dar foarte multe dintre ele, de fapt, să fie abuzate din aceste reguli și, deci, Ceea ce ar trebui noi să facem e să facem presiune pentru ca regulile să se respecte cu adevărat. Mi s-a mai părut interesant un lucru. Am discutat cu companii de expediții suedeze și italiene care ne-au spus că sistemele electronice de control, precum sistemul de taxe de autostradă din Germania, permit o supraveghere bună. Și am constatat că am putea să avem un singur instrument pentru a putea găsi o mai bună supraveghere în acest domeniu. Mulțumesc! Claudia Tapardel doamnă comisar. Eu sunt extraordinar, de încântată de propunerile pe care le aveți pentru 2016 și mă bucur că va urma să luăm în considerare existența unui pachet rutier. Consider că este absolut necesar. Avem nevoie de o armonizare și flexibilizare a legislației rutiere. În ceea ce privește Agenția Europeană de Transport Rutier, eu cred că nu ar trebui să ne grăbim să renunțăm la o astfel de agenție din start, pentru că nu ar trebui să, să ne grăbim să o, o agenție care într adevăr să ajute la o mai bună reglementare a aspectelor ce țin de dimensiunea socială în domeniul transporturilor rutier și vă rog să, uh, să luați în considerare acest lucru mai ales că eu l am menționat fiind shadow raportor în uh, cartea albă pe transporturi am menționat acest lucru printr un amendament. Uh, pentru că s a făcut o mențiune la guvernul româniei și sunt europarlamentar Uh, român vreau să, vreau să spun că ar fi mai corect ca noi europarlamentarii atunci când prezentăm o poziție să fie în cunoștință de cauză. eu vă spun că guvernul româniei nu dorește și nu are în intenție să taie treizeci din infrastructura feroviară și pentru că uh, master planul uh, pe transportul al româniei s a făcut în colaborare și în consultare cu comisia europeană și cu asistența tehnică a comisiei europene o rog și pe doamna comisar să susțină și să explice spusele mele. mulțumesc frumos! Mulțumesc, Maria Grapini domnule președinte doamna comisar vreau să vă spun că sunteți unul din comisarii în care am foarte multă încredere dar asta înseamnă că am și foarte multe așteptări. îmi place ce ați spus aici legislație simplificată acces pe piață prea multe bariere securitatea socială și cum uh, implementăm uh, corect fondul de investiții. aș vrea câteva întrebări nu pot să vă pun foarte multe că nu am timp. la accesul pe piață liberă prea multe bariere dacă ați putea să exemplificați care din, sunt barierele din punctul dumneavoastră de vedere pentru că eu v am transmis o întrebare scrisă și răspunsul pe care mi l ați dat uh, nu dumneavoastră știu că nu dumneavoastră redactați răspunsul nu este unul elocvent pentru că făceam referire exact la accesul liber la piață și nu am primit un răspuns. Dacă puteți să ne spuneți care sunt barierele pe care. Mulțumesc. Elzbieta Lukașevska. Mulțumesc, doamnă, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, că ați luat cuvântul aici și ați vorbit despre sarcinile administrative, despre faptul că trebuie să se facă modificări acolo unde se pot uh, schimba, unde se poate reduce această sarcină administrativă și deci întrebarea este ce ar putea face Comisia Europeană pe tema servi- pe tema salariului minim din Germania. Știm că aceasta aduce o sarcină administrativă pentru întreprinderi și există probleme deja cu această legislație. În legătură cu pachetul rutier, alte întrebare. Aș vrea să știu dacă acesta este pregătit pe baza unei analize de texte care nu au fost încă aplicate. Vorbesc, de exemplu, de anumite directive, directiva cu privire la lucrătorii detașați, dar și de alte directive. Și vreau să știu dacă vor exista consultații sociale care sunt prevăzute în acest pachet rutier. Mulțumesc! Mulțumesc și mulțumesc și pentru că ați respectat timpul, mai ales. Dita Koch are cuvântul. Ja, Doamnă comisar, în dimineața aceasta am vorbit despre un sistem de planificare a călătorilor și de ticketing intermodal și majoritatea contribuțiilor vizau drepturile pasagerilor. Da? Drepturile pasagerilor sunt asigurate în uh, traficul in, in, unimodal, dar cum, care este situația în traficul intermodal? Toată lumea vorbește despre agenda digitală. Care este, uh, cum se reflectă această agenda digitală în portofoliul dumneavoastră? Domnul Marian Jean Marinescu. Thank you very much, uh, Mulțumesc, domnule, com doamna comisar. Vorbeați despre căile navigabile. Uh, veți uh, ține cont de uh, solicitările de armonizare uh, pe canalul Dunăre-Rin a reglementărilor actuale? Apoi vorbeați despre reguli privind piața transporturilor. Avem deja reguli care vizează piața internă. Eu cred că aceste reguli trebuie aplicate și în domeniul transporturilor. Da? Și atunci vă întreb ce se întâmplă cu procedura de infringement împotriva Germaniei cu privire la salariul minim. Uh, poimine vor fi alegeri în Regatul Unit și vă întreb uh, dacă aveți uh, intenția ca după ziua de poimine să schimbați ceva în ce privește relația Comisiei cu sectorul aviatic britanic. Sario, grazie di essere qui. Mulțumesc, domnul Salini. Mulțumesc, domnule comisar, foarte rapid. În primul rând, tema uh, căilor navigabile interne uh, și posibilitatea de a valorifica inclusiv uh, alte spații, nu doar cele tradiționale, cum ar fi Dunărea și nu numai, Vrea cineva să intervină, întreabă oratorul. Nu. Bun, reau. Deci sunt și alte căi navigabile interne importante și am mai discutat pe această temă, dar au nevoie de mai multă susținere. În trecut uh, s-a vorbit și despre forme de uh, scutiri fiscale. În țara mea există câteva exemple importante și eu cred în această uh, posibilitate de dezvoltare a sistemului de transport fluvial. Altă chestiune. În transportul rutier, Uh, în Italia au existat fuziuni între mai multe concesiuni, deși s-au creat probleme cu Digi concurență. Însă, în ce privește deci transportul rutier, s-ar putea reduce impactul resurselor pe care statul trebuie să le angajeze ca să existe mai multe resurse pentru investiții în uh, modul de transport care au ne uh, nevoie de uh, resurse statale, de exemplu, calea ferată. Încă două secunde. Avem nevoie de resurse în toate uh, domeniile de investiție, deci v-aș ruga să vă gândiți și la propunerea mea. Danke sehr, Peter von Mulțumesc foarte mult, domnul Van Dalen. A, ah, nici nu e în sală. Perfect. Ba da. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc, doamna comisar. M-aș concentra mai întâi asupra pachetului rutier pe care l-ați amintit. Încă din ultima legislatură m-am exprimat în favoarea unui astfel de pachet. Vreau să știu din partea noastră cum vreți să tratați problema dumpingului social în acest pachet, pentru că așa cum se trișează astăzi la transportul prin, cu camioane, este chiar un scandal. Și cum vreți să puneți în aplicare legislația pe care propuneți, pentru că uh, ceea ce vreți să reglementați ține de fapt de suveranitatea statelor uh, uh, membre. Agenția pe care propuneți nu face altceva decât mai multă birocrație. Da? Um, nu cred că trebuie să începem cu agenția dacă vrem să simplificăm birocrația. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna consul. Γεια σας κύριε Επίτροπε. Είπατε πολύ σωστά στην αρχή ότι δεν πρέπει τα ατυχήματα να μας κάνουν να... Domnul Chircos, mulțumesc, uh, domnul comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Spuneați că nu trebuie să luăm măsuri de securizare a traficului rutier doar uh, după crearea accidentelor. Și în aviație, accidentul German Wings a arătat că există lacune în ce privește sistemul de certificare a piloților și a personalului din aviație. În același timp, protecția datelor este o temă ce creează adevărate isterii în Germania. Și totuși, iată că se pare că a existat un pilot din Germania care a trecut de sistemele de control și de certificare și acest lucru nu s-a, știut, nu s-a știut. Asta implică și situația securizării, securității pasagerilor. Da, mulțumesc doamnă comisar, pentru prezentarea cu programului noastră ambițios. Mai întâi, în legătură cu drepturile pasagerilor în traficul aerian. Care este abordarea comisiei și, și cum vă raportați la poziția de blocaj a uh, Consiliului? Ca raportor uh, pe această temă sunt uh, frustrat de această, menținerea acestei poziții de blocaj din partea Consiliului. Să știți că eu vă susțin în privința creării agenției uh, pentru șosele. Nu cred că ea implicit uh, creează mai multă birocrație, ci cred că în toată această uh, legislație atât de complexă care vizează probleme de infrastructură, de mediu, de aspecte sociale, trebuie ca cineva într-un singur loc să se ocupe de toate aceste elemente și de concertarea lor. Președintele, dau cuvântul lui eh, Jackie Foster, dar să știți că eh, s-au scris foarte multă eh, lume la cuvânt și tuturor le dau cuvântul în ordinea în care s-au înscris, dar vă rog frumos să nu vă plângeți dacă cel dinaintea dumneavoastră vorbește prea mult invers, vă rog să vă respectați timpul de vorbire. Eu nu m-am nu m-am plâns de faptul că cineva din fața mea lucrează, vorbește prea mult. Să știți că eu, uh, practic, de la începutul ședinței sunt aici uh, și nu am făcut astfel de observații. Um. Bine ați venit, domnule comisar. Ar fi de dorit, dacă devin disponibile, să uh, obținem mai multe uh, o informații în legătură cu regulamentul EASA. Nu voi vorbi despre drone acum, pe contră, că am avut deja o discuție uh, cu Comisia în această dimineață cu un feedback important. Uh, când uh, vine vorba de transport uh, rutier, uh, susținem ideea unei agenții pentru siguranța rutieră și cred că trebuie să cooperăm foarte bine, inclusiv dincolo de frontierele de stat și de aceea o astfel de agenție este oportună. În ce privește pachetul privind siguranța rutieră, cred că trebuie să fim foarte atenți uh, în ce mod avansăm acest proiect, pentru că există foarte multe elemente de legislație deja în vigoare, unele dintre ele însă poate că nu sunt încă suficient implementate. Deci um, Trebuie să fim foarte grijulii aici. În ce privește eh, legislația privind securitatea, eh, siguranța transportului naval, eh, și aici trebuie să fim foarte precauți. Și dacă îmi permiteți încă o singură observație, vreau să-l ajut pe colegul meu Ismail în legătură cu piloții oricum piloții investesc 70-80 de de lire până își primesc licența de pilot. Și înainte să uh, dăm vina pe unii sau pe alții, haideți să așteptăm sfârșitul investigației accidentului uh, German Wings. Doamna Clun. And, uh, thank you for... Bun venit, doamnă comisar, și mulțumesc că ne-ați expus atât de clar programul de lucru pentru acest an și pentru anul viitor. E foarte bine că avem o bază de lucru. Două chestiuni. În primul rând, uh, Salut ce a spus în legătură cu accidentele rutiere grave. Poate nu ne concentrăm destul de asupra, asupra acestui aspect. Nu vrem să minim, minimalizăm unele statistici. Dar știm că există supraviețuitori al, unei, al unor accidente care rămân cu sechele foarte grave. E important să ne gândim și la ei. În legătură cu sectorul aviației, ca alți colegi Mm, mă gândesc și eu cum să facem uh, cu drepturile pasagerilor, cu cerul european, mai ales cerul european, unde trebuie să introducem, să uh, rezolvăm problemele legate de, com- de competitivitate, de concurență. E foarte important acest aspect. Ați uh, menținut dialogul cu state terțe, de exemplu țările asiatice, da, trebuie să o luăm pe această cale, că chestiunea cauzează multe îngrijorări. Uh, și nu putem să ne îngropăm capul în nisip uh, ca struțul. Uh, aviația este o problemă globală și doar așa, la nivel global, putem să rezolvăm problemele. Iată, e bine că ați avut aceste consultări, așteptăm să vedem ce vom face pe viitor, că sperăm să facem pași înainte în uh, sectorul aviatic. Danke sehr, Isabella de Monte. Mulțumesc, Izabela de Monte, acum. Mulțumesc și mulțumesc în primul rând pentru prezența noastră aici. Foarte rapid, doamnă comisar, în primul rând, în legătură cu uh, cabotajul, e bine că, iată, deja există intenția ca începând cu 2016 să se intervină și în acest sector. Vreau să vă întreb, poate ne puteți spune câteva lucruri în plus, ce măsuri puteți adopta de exemplu, pentru că un stat membru de unul singur nu poate fi eficient în uh, controle. În ce privește armonizarea, m-aș referi la două sectoare. Dacă ar fi posibil să interveniți uh, în plata taxelor de autostradă, pentru că în materie de transport avem sisteme foarte diferite între ele. Asta înseamnă că se creează dificultăți pentru operatori. În al doilea rând, în ce privește transportul aerian, după cum uh, au spus deja colegii, iată, uh, am văzut recent că există tot așa situații foarte diverse în ce privește uh, situația piloților, mai ales atât în ce privește protecția acestora, cât și în ce privește contractele de muncă. Deci companiile au politici foarte, foarte diferite între ele. Și deci poate ar fi bine să avem măcar reguli minime comune. Mulțumesc! Danke sehr, Luis de Grandes Pascal. Mulțumesc, Luis de Grandes Pascal. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea trei întrebări concrete. În primul rând, clauza de reciprocitate în uh, uh munca de zi cu zi. E necesar oare să avem o clauză de reciprocitate între state membre, credeți? Uh, unii uh, profită de descrierea piețelor și alte nu. Alte nu. Apoi, transportul rutier, uh, ce se întâmplă cu uh, ce știe Comisia, că există în unele state niște uh, norme care distorsionează concurența uh, în legătură cu cabinele camionelor. Și apoi, în ce privește platformele comune în transport, până când va trebui să continuăm să vorbim și să ascultăm Uh, că se vorbește despre economie reală, ceea ce de fapt este, uh, este economie la negru, uh, subterană. Nu se respectă munca celor care își plătesc impozitele și care își doresc o societate și o ordine socială justă. Mulțumesc! Danke sehr und jetzt habe ich mich nochmal draufgesetzt. Mulțumesc și Uh, eu aș adăuga doar uh, o altă întrebare. Dacă uh, vreți să adăugați sistemul aviatic, vreau să întreb dacă îl tratați identic sau separat, distins de celelalte sectoare sau împreună cu celelalte sectoare. Da? Pentru că în sectorul feroviar se constată că se închid linii feroviare, se scot trenuri de noapte, și așa mai departe, ă, în timp ce alte forme de transport mai scumpe, mai poluante sunt ă, promovate. Da? Trebuie ca ă, liniile feroviare să aibă o perspectivă pentru că altfel dispar. Da? Ilveția a spus, începând de 2020, nu mai acceptăm traficul de mărfuri feroviar. Credeți că noi putem să impunem la rândul nostru astfel de reglementări, cum de, fapt deci, Germania le-a preluat deja, dar la nivel european? Și dacă da, cum credeți că este fezabil un astfel de proiect? Și acum, doamnă comisar, aveți posibilitatea să răspundeți la toate întrebările, nu doar la cele ale mele. Mulțumesc! Okay. Bine, 28 de întrebări. Uh, mă rog, unele se mai suprapun, dar o să încerc să răspund tuturor pe cât posibil. Dacă nu, vă rog să mi le trimiteți și în scris. Dați-mi voie să încep. Încerc să mă organizez. În primul rând, aviația în general și apoi Gibraltarul și alte câteva întrebări legate de aviație. În primul rând, trebuie să spun că e într-adevăr o provocare problema Gibraltarului. Îi cauzează multe întârzieri în toate dosarele cu aviația. Eu sper că după alegeri și mă rog, nu e doar o chestiune de alegerile care ține de alegerile din Marea Britanie. Am primit semnale că poate va trebui să așteptăm și rezultatul alegerilor din Spania. Dar puteți să vă închipuiți că nu îmi cauzează nicio satisfacție, mai ales pentru că uh, Știm ce situație extrem de dificilă uh, este cea a sectorului aviatic în general, în ce privește competitivitatea, trebuie să reacționăm rapid. Deja avem uh, pregătite câteva uh, norme, după cum a spus cineva aici. De asemenea, acum pregătim pachetul pentru aviație, care sperăm că se va ocupa de toate chestiunile esențiale în aviație, siguranță, informații, competitivitate și așa mai departe. Dar uh, muncim intens la uh, aceste legi, însă dacă nu primim uh, confirmarea și uh, și uh, undă verde de la Consiliu, nu putem face nimic. Sper că înțelegeți oricâte scrisori, uh, trimitem oricât, nu contează de câte ori aș dori eu să acționez, dacă nu primez mandat de la Consiliu ca să încep negocierile, nu pot să fac nimic. Consiliul spune că nu-mi dă mandat din cauza unor chestiuni politice încă nerezolvate. Deci, mai mult nu pot să fac, îmi pare rău. Și eu sunt nemulțumită, la fel ca dumneavoastră, uh, Uh, am sesizat uh, cei mai uh, decidenții politici de la nivelul cel mai înalt și am rugat să facă ceva ca să deblocheze situația. <laughs> Îmi cer scuze. Dar sunt cu mine legate. Mai mult nu pot să fac pentru moment, deși sunt comisar. Deci fac apel și la domnile voastre. Vă rog să ne ajutați să faceți ceva în țările dumneavoastră ca să încercăm să rezolvăm problema oricare ar fi acel, uh, acel consens politic la care se va ajunge, nu permite să acționăm, pentru că, iată, pentru Ucraina nu putem face nimic, am vrut să semnăm un acord aviatic cu Ucraina, lucru care ar fi fost foarte vizibil, s-au făcut, făcut presiuni din partea lor, dar n-am primit mandat. Și, mă rog, pot uh, să vă dau multe exemple, dar uh, hai să trec mai departe. Vreau doar să atrag atenția asupra acestui lucru. Uh, sunt uh, domenii unde, din păcate, nu putem acționa până când nu se rezolvă problemele astea politice. Cât despre cazul German Wings, sigur, trebuie să așteptăm rezultatele oficiale ale anchetelor și apoi putem acționa. Însă, vă informez că începând, cred, de mâine, noi organizăm uh, un grup de lucru special la EASA care va avea mandat să facă un raport după finalizarea anchetei, deci după 7 mai, care este termenul pentru uh, efectuarea anchetei. Va fi o săptămână importantă aceasta, deci vom primi raportul, uh, se va înființa acest task force uh, și vă voi informa în legătură cu ce vor face ei. În legătură cu drepturile pasagerilor, da, și eu sunt preocupată, la fel ca dumneavoastră, însă, din nou, Consiliul trebuie să acționeze. Uh, eu nu încerc să găsesc alibiuri, însă pur și simplu ne izbim de un zid aici. În același timp, Dorim să găsim un echilibru între ce dorește industria și uh, protecția pasagerilor. Uh, sigur că e greu de atins acest echilibru și ne va preocupa și în viitor. Știm că noi, într-adevăr, am fost singurii care au, nu, nu noi uh, suntem singurii care au protejat pasagerii, ci aveți și dumneavoastră inițiative și uh, le voi asculta cu mare interes. În ce privește căile navigabile interne, uh, Vreau să spun doar, de fapt, ce am uh, spus în discursul meu, că ne concentrăm în primul rând uh, asupra punerii în aplicare a Naiades 2. Uh, asta e o moștenire din trecut și, mă rog, eu vreau să o finalizez și să o văd pusă în aplicare. În același timp, știți că cu mecanismul de finanțare CEF, fondurile de coeziune, Sperăm uh, că se va face finanțarea la, modul, la, la timpul potrivit, uh, după plan, pentru toate coridoarele. Apoi, în ce privește conexiunea Dunăre-Rin, colegul din România știe foarte bine că e un alt uh, subiect care are și el o natură politică. Noi lucrăm cu toți actorii implicați ca să avem și rezultate și pentru prima oară am niște semnale pozitive. Să vedem ce se va întâmpla. Uh, la ultimul summit de la Riga a fost încurajată, mi s-a spus că lucrurile se mișcă în direcția bună. Deci să sperăm că se va și întâmpla ceva. Bine, dar lucrurile sunt gata, e partea coridorului, ne interesează această conexiune 100% uh, Dunăre-Rin și să fie și utilizabil acest canal de navigație. Acum, permiteți-mi să spun și problem, la problema cu salariul minim din Germania, dar foarte subțint veți înțe- mă veți înțelege, sper, pentru că încă nu s-a luat o hotărâre finală, însă o vom avea în scurt timp <laughs> și de îndată ce o vom avea, uh, vă voi uh, transmite poziția noastră. Să, sper să, sper să înțelegeți că uh, în acest moment nu pot să uh, comentez mai mult. Bun, uh, protecția socială în transport rutier și, pe de altă parte, regulile pieței. Bun, există aceste reguli sociale și reguli de piață, dar trebuie să fie bine înțelese și aplicate într-un mod eficient și într-un mod coerent. Și asta e marea provocare pentru noi la ora actuală pregătit aceste explicații, ni s-a cerut de către multe state membre să pregătim un mod de a se înțelege regulile la fel de către toată lumea. Și unul din, una din provocările principale e să se pună în aplicare regulile care există deja. Îmi pare rău să spun, dar mă surprinde numărul mare de regulamente care pur și simplu nu sunt luate în serios sau parțialmente sunt luate în serios. Încercăm să vedem uh, cum putem noi să ajutăm la punerea în aplicare a regulilor care există deja sau să ne asigurăm că sunt mai bine aplicate. Sigur, după cum știți, aceste simptome ale inechității sociale apar peste tot. Sunt provocări cu diferite instrumente, diferite modele de afaceri, explicații diferite pentru aceleași reguli, din nou. De aceea, mă rog, mai e o lună până în iunie, vom avea conferința aceasta pe chestiuni sociale și mai apoi vom și acționa și vom propune modul de a măsura sau, în fine, eventual uh, regulamente suplimentare pentru acest sector, însă cu cât ne uităm mai mult la regulile existente, cu cât mai mult ne dăm seama că avem cam tot ce uh, trebuie, dar nu se pune în aplicare ceea ce avem. Da, e foarte important. Nu știu dacă mai avem nevoie de reguli eh, suplimentare. Vom vedea. Însă, dacă așa va fi cazul, va fi partea pachetului. Uh, Cu asta am reajuns pe șosele. Pe câteva comentarii privind accesul pe piață la serviciile rutiere. Eh, suntem conștienți că mai există unele bariere Uh, în special în ce privește serviciile uh, prestate de și cu autobuze autocare. Vom uh, mai avea o consultație publică. Consultarea publică pe pachetul rutier începe în iulie 2015 și sperăm că în urma acestei consultări publice vom avea o listă, un inventar a tuturor problemelor cu privire la pachetul rutier. Așadar, vă invit și vă rog să transmiteți și organizațiilor locale din țările dumneavoastră informația. Sperăm ca împreună să putem să uh, progresăm spre binele întregii piețe interne europene. Mă întrebați care sunt barierele. Barierele sunt la frontiere. Cele mai multe bariere. Eu lucrez în transport, sectorul care facilitează cel mai mult realizarea pieței interne. Și văd zilnic foarte multe probleme și provocări care sunt legate de specificitățile din fiecare statul, stat membru și de lipsa unei viziuni europene comune în acest sector. Ehm, sigur că nu putem împinge pe nimeni de la spate, dar vrem să încurajăm statele membre să adopte o atitudine mai europeană. Și, din păcate, transportul este unul din sectoarele în care este nevoie în mod evident de această viziune europeană. În ce privește agenda digitală, cred că un element eh, foarte important este accesul la date private și publice. Ehm, mâine în colegiu vom discuta uh, și vom adopta, sper, uh, un pachet uh, pe tema agende digitale și atunci vom prelua de acolo elementele de agende digitale pentru toate modalitățile de transport. Vrem să obținem un uh, strat, un nivel digital eh, comun pentru toate modalitățile de transport, să impulsionăm prin asta creșterea în domeniul transporturilor, dar și eh, ocuparea, noile tehnologii și deocamdată reacția statelor membre este foarte pozitivă. Avem câteva dezacorduri în privința uh, Um, calendarului prin care dorim să încurajăm noile soluții, dar cred că în momentul în care va fi adoptată această agendă digitală, transportul va, va trece printr-un facelift complet, uh, își va schimba fața și uh, se va redefini complet. Asta însă după adoptarea formală în colegiu a pachetului de agendă digitală. În ce privește EFSI, susțin și eu uh, acest uh, pachet cu toată tăria și eu cred că există uh, loc de compromis între cele trei instituții. Sper că trilogul de la sfârșitul acestei săptămâni să ne ofere răspunsuri care să clarifice rolul diferitelor pachete care vizează investițiile necesare în acest sector. Pentru transport avem nevoie Eh, de eh, aceste elemente, dar și pentru combustibilii ecologici eh, și pentru alte subdomenii și nu vreau decât să vă reamintesc faptul că analiza arată că avem nevoie de 1,23 de mii de miliarde pentru a satisface toate nevoile sectorului transporturilor în Europa. Deocamdată Deocamdată nu dispunem decât de 26 de miliarde și sperăm să putem încuraja părțile interesate să contribuie cu mai mult, inclusiv prin EFSI și asta înseamnă că și în anii următori vom uh, încerca să găsim instrumentele prin care să putem să satisfacem nevoile sectorului de transporturi pentru a îmbunătăți acestuia competitivitatea. Și acum mi se zice că mai am 3 minute pentru a răspunde la restul întrebărilor. Uh, călătorilor rutiere uh, și astfel de modele inovatoare de afaceri apar nu numai în transportul, ci și în alte domenii. Deci aceste modele trebuie abordate la nivel, uh, la nivel european. ce privește siguranța rutieră, aștept sugestiile dumneavoastră. Um, am colectat deja unele dintre aceste sugestii, încercăm să le analizăm și încercăm să vedem de, care sunt reglementările prin care siguranța rutieră ar putea beneficia fără să impunem prea multe măsuri birocratice. Știți că una, una unul din deziratele mele încă de la prima audiere a fost haideți să colaborăm pe acele chestiuni pe care deja avem un consens. Deci, haideți să colaborăm și în continuare. Aștept cu nerăbdare și cu curiozitate sugestiile dumneavoastră și în ce primește instruirea, trainingul, punerea în aplicare la, în plan național a anumitor uh, regulamente uh, în domeniul auditării și aștept și alte sugestii. Nimic nu s-a decis încă, avem nevoie însă de un sprijin din partea noastră în toate aceste aspecte au mai fost uh, și uh, comentarii cu privire la COP21 la Paris și decarbonizarea economiei. Astăzi, în plan global, avem o poziție ceva mai pozitivă uh, și în ICAO și în alte organizații globale, uh, atitudinea s-a ameliorat. Iar în Uh, COP, uh, în, în conferința uh, aceasta va, va exista și un loc foarte bine definit pentru sectorul de transporturi. Știți că pe lângă digitalizare, COP21 este una din prioritățile mele. Observăm momentan, în colaborare strânsă cu industria, că se întrevăd uh, posibilități de integrare a diferitelor industrii uh, pentru o exploatare mai multor sinergii și industria constructoare de automobile este un exemplu ilustrativ în acest sens. Uh, turismele, automobilele europene sunt extrem de eficiente, cu emisii reduse și cu performanțe deosebite. Mi-a expirat timpul? Da, un minut. Bun, mulțumesc. Uh, în ce privește condițiile de angajare atipice, în special în sectorul aviatic. M-ați întrebat de modelul urmărit de acea companie norvegiană înregistrată în Irlanda. Uh, trebuie să vă spun ca mesaj foarte clar din partea Comisiei că siguranța uh, transportului, indiferent de modelul de angajare, nu poate fi compromisă. Deci, noi vom urmări în prima fază dacă este compromisă siguranța zborurilor sau nu. Și apoi, într-o a doua fază, putem vedea cum, prin ce măsuri se poate in, exercita un control mai bun asupra situației. Cu cât însă mă aplec mai mult asupra acestei situații, cu atât mai mult îmi dau seama că Europa este aceea care generează situația aceasta. Deci, deci piloții noștri sunt aceia care generează și liniile aeriene care generează aceste probleme suntem în curs de analiză a tuturor acestor modele de, de ocupare, de angajare și cu siguranță că acestea își vor găsi uh, o reflectare în pachetul cu privire la aviație. Uh, vom avea reprezentanța ambelor părți. Uh, avem deja confirmarea participării la o conferință din partea reprezentanților noilor modele de afaceri, dar și din partea um, utilizatorilor și beneficiarilor. Deci anul acesta să știți că este foarte dinamic. Sunt uh, puțin îngrijorată pentru că dumneavoastră spuneți că mereu că aceste planuri de lucru sunt uh, foarte ambițioase. Ei bine, uh, noi nu putem fi ambițioși fără ca dumneavoastră să ne oferiți sugestii și contribuții constructive. Deci uh, mă bucur dacă dumneavoastră sunteți alături de mine și serviciile mele pentru ca în cele din urmă transportul să fie mai eficient, oferind astfel o mai bună marjă de competitivitate industriei și economiei europene în ansamblu. Mulțumesc! Da, mulțumim, doamnă comisar. Nu ați răspuns poate la toate întrebările, dar vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit. Dacă cineva este nemulțumit sau nu a primit răspuns la întrebarea formulată, uh, are posibilitatea să vă adreseze această întrebare în mod scris. Vreau să mulțumesc interpreților, spune președintele, pentru faptul că au avut uh, solicitudinea și răbdarea de a participa până la această oră alături de noi. Vă mulțumesc pentru participare.